Good morning. Bună dimineața. Good morning. Good morning to you all. If you may take your seats. Vă rog frumos să luați loc. Doamnelor și domnilor, Mă bucur să vă revăd după vacanța de vară. Sper că ați putut să profitați din plin. Începem cu ordinea de zi foarte încărcată de astăzi. Ați primit proiectul de ordine de zi. Vă propun să adăugăm un punct respectiv adoptarea unei corectări în urma uh, modificărilor pe care juriști lingviști le-au adus la raportul domnului uh, Weber uh, de amendarea codului frontierelor Schengen. Dacă nu este nimeni împotrive, consider că sunteți de acord și vom discuta acest lucru după punctul 2 de pe ordinea de zi. Trecem acum la adoptarea deciziilor coordonatorilor. Mai întâi, doamna Fayon a fost numită raportor pentru raportul Regim simplificat pentru controlul persoanelor la frontierele externe, bazându-ne pe recunoașterea unilaterală de către Croația a Ciprului și a anumitor documente. la care se face referire în mod explicit. Domnul Claude Moraes a fost numit raportor în ce privește uh, agenția, uh, programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate Americane. Deci, recomandările coordonatorilor sunt adoptate, iar în ce privește adoptarea corigendumului la raportul doamnei Ranete Weber, amendarea codului frontelor Schengen, cum spuneam, vom discuta dus, după vot, dar acest coregentul nu a putut să aibă loc decât după votul din plenară și potrivit regulii 180-216, ă, fiind vorba numai despre modificări lingvistice, această corectare a textului este considerată ca fiind adoptată, dacă nu sunt obiecții. În ce privește delegația Uh, care s-a deplasat în Grecia și raportul acestei vizite, care a fost prezentat în iulie. Nu s-au primit comentarii nici obiecții, atunci considerăm că a fost adoptat. Trecem acum la adoptarea proceselor verbale a întâlnirilor din octombrie, ianuarie, octombrie 2012, ianuarie 2013. Dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul întâlnirii de astăzi. Procesele verbale mai sus menționate vor fi considerate adoptate. Toată lumea este de acord. Vă mulțumesc. Continuăm cu votul electronic. Vă rog să verificați că aveți cartelele de vot. Facem un vot de test, dacă doriți. Toți membrii care au dreptul de vot aveți cu toții cartelele? Întreabă președintele. Dacă da, trecem imediat la votul electronic în ce privește bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2014, toate rubricile. Mai întâi vom vota Deci, raportul domnului Ian Mulder pe tema mai sus menționată și avem și avizul LIBE pe aceeași temă. Trecem la vot. Ok. I am going to announce the amendments as usual. Voi anunța amendamentele și le vom vota. Amendamentul 6100. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge amendamentul 6101. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6102. Pentru. Împotrivă. Abține, Se respinge. 6103 pentru. Împotrivă. Se respinge. 6104. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Pentru 6104 cred că a fost adoptat, dar haideți să verificăm să deschizi votul. Yeah, let's check it. Let's, we're going to check, okay? Now, the vote is open. Să deschizi votul. Now closed. 16 2 No. S-a închis, nu, No. se respinge, 16 pentru și 29 împotrivă. Amendamentul 6105. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 6106 pentru. Împotrivă. Se respinge. 6107 pentru. Împotrivă. Se respinge. 6108 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 6109 Există un amendament oral de ultim uh, minut, spune doamna Kinga Gonț. Vrem să modificăm suma pentru CEPOL. Noua sumă este 8 milioane 450 de mii, care era nivelul creditelor de angajament pentru 2013. Sunt obiecții? Da? Sunteți împotrivă? Deci, Amendamentul oral nu se acceptă. Votăm amendamentul așa cum era inițial. 6109. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 6110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6111. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 61, 12, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61, 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61, 14, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61, 15, pentru, împotrivă, Abțineri verificăm. Haideți să verificăm. 61-15 s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se respinge. 61-16 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 61-17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. Să deschizi votul. Closed. Again, 21. S-a închis votul. 21 pentru 25 împotrivă, deci se respinge. Am ajuns la 61, 17. Nu, 19, spune președintele. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 61, 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61, 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61, 21 și 61, nu, era identic cu precedentul, deci este adoptat. 61-23 pentru. Împotrivă. Abțineri? Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm, pentru că rezultatul este strâns. Verificăm 61-23. Closed. S-a închis votul. 23 pentru 25 împotriva. Se respinge. 61-24 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu este clar, îmi cer scuze, sunt președintele, verificăm. 61-24, s-a deschis votul. Let's check. The vote is open. Now closed. S-a închis votul. 25 21 împotrivă. Se adoptă. 61-26 pentru. Nu, 25, spune președintele, am uitat. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61-26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61-27. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61. Cer scuze, se respinge, se respinge, spune președintele. 61-28. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 61-29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61-30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61-31 pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a adoptat, dar haideți să verificăm. Verificăm 61-31. S-a deschis votul. Ust. against 23 pentru 25 potriva se respinge. 61-32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61-33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se respinge? Haideți să verificăm. 61-33. Now the vote is open. Closed. S-a închis votul? Da, a fost respins. 26 împotrivă și numai 22 pentru. Acum. 61-34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 61-35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum votăm proiectul de aviz al domnului Ian Mulder. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, <clears throat> cine este pentru? Verificăm. Amendment 2. Amendment 2, ok? Checking. Amendamentul 2, verificăm. Now closed. Now cel deci, îmi pare rău a fost respins. 26 împotrivă, 23 pentru. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva țineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Rezultat strâns. Nu sunt sigur. Haideți să verificăm ca să nu greșim. La amendamentul 4 să deschis votul. What do we have? Closed. 17 against. 31 împotrivă, 17 pentru, a fost respins. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7 pe părți. Există patru părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă din nou. Și a patra parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Toate se adoptă. Amendamentul 8 este caduc pentru că precedentul a fost adoptat, nu a fost retras și rămâne amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, nu este clar. Amendamentul 10. Vote is open. Now the vote is closed. S-a închis votul. 24 pentru, 25 împotriva, se respinge. Votăm vot, textul final, astfel modificat. Să deschizi votul. Să închizi votul. Against 9. 40 pentru 9 împotrivă, nicio abținere. Deci se adoptă și mulțumim domnului Melder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 Thank you all for the cooperation and the vote. We move on. Vă mulțumesc pentru cooperare cu ocazia sesiunii de vot. Continuăm. Cei care trebuie să părăsească sala, să rugați să o facă în liniște. Please do it quiet. Hai! <laughs> Please do it gently so that we can move on to the following point. Let me please... Trecem la următorul punct. Vă rog frumos Trecem la stadiul negocierilor interinstituționale, care se află în derulare, mai precis, trialogurile. <laughs> Aquí estamos, aquí estamos, eh, vacaciones en Canarias. <laughs> sí. So, Please. Am to report on the state of the play on Trebuie să vă vorbesc despre stadiul negocierilor interinstituționale din cadrul procedurilor legislative. Trialogul în ce privește raportul doamnei Macovei și sequestrarea bunurilor. A avut loc un trialog pe data de 4 septembrie, respectiv ieri. Doamna Macovei nu este în Bruxelles astăzi și ca tare ne va prezenta un rezumat în ce privește aceste negocieri cu ocazia întâlnirii de pe 16-17 septembrie a comisiei noastre. Trecem acum la dezbaterea în comun cu privire la punctele 6 și 7. Punctul 6, comunicarea Comisiei către Parlament, Consiliu și Comitetul Economic și Social. Vă rog să păstrați liniștea în sală. Vă mulțumesc pentru cooperare. Deci, trecem la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor despre progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor și punctul 7, propunerea de recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre. Acum trebuie să ascultăm prezentarea domnului Aurel Ciobanu Dordea, care este director a Direcției Generale Just de la Comisia Europeană, și să avem un schimb de opinie cu privire la o întrebare cu solicitare de răspuns oral ce a fost prezentată. Deci, Comisia a prezentat această comunicare în 2011 în ce privește cadrul european pentru strategiile naționale de integrare a romilor și cereau statelor membre să adopte o abordare cât mai comprehensivă în ce privește integrarea romilor ce să o facă la nivel național. Ca atare, statele membre și-au trimis strategiile naționale în ce privește integrarea romilor către Comisie. Comisia Europeană le-a analizat în 2012 și a formulat recomandări către statele membre. Acum, după un an, Comisia a publicat o nouă comunicare în ce privește progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestor strategii naționale. Domnul Aurel Ciobanu Dorda este director pentru egalitate la DJ Justice și ne va vorbi despre aceste inițiative. Vă rog frumos aveți cuvântul, domnule Ciobanu Dordea. Mr. Chairman, uh, good morning uh, to every... Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care ne-ați dat-o nouă celor de la Comisia Europeană să prezentăm documentele adoptate de către colegi ca un pachet la sfârșitul lunii iunie. Asta înainte de vacanța de vară. După cum știți, problematica aceasta a incluziunii romilor este o prioritate pe agenda Comisiei Europeană. Și uh, aș spune că acest lucru este o prioritate în general pentru Uniunea Europeană, mai ales după insistența Comisiei Europene. Am avut discuții în Consiliu și cu Consiliu. Așadar, pachetul adoptat în iunie, susținut de către Comisie, este o dovadă a abordării consecvente a Comisiei noastre și a atenției permanente pe care am acordat-o eforturilor și progresului ce ar trebui realizat de statele membre în integrarea romilor. Prima componentă a acestui pachet adoptat pe 26 iunie este tocmai această comunicare. E, de fapt, e un raport prin care sunt evaluate mai multe elemente structurale din activitatea statelor membre. Poate vă amintiți că în 2012, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, Comisia a identificat mai multe elemente structurale, așa cum le numim noi, care sunt necesare pentru realizarea politicilor de integrare. Aceste elemente includ cooperarea cu autoritățile locale și regionale, cooperarea cu societatea civilă, alocarea unor resurse financiare adecvate, elaborarea unor uh, sisteme de monitorizare a politicilor, care se permite și o ajustare a politicilor, combaterea convingătoare a discriminării și înființarea unor puncte naționale de contact pentru integrarea romilor. De ce am considerat că aceste măsuri structurale sunt necesare? Pentru că noi considerăm că integrarea romilor în cele patru zone, educație, ocupare, sănătate și locuințe, nu poate să se facă fără să luăm măsurile necesare prin care să asigurăm o durabilitate, o sustenabilitate a acestor politici și procese. Adică, nu e suficient să ne luăm angajamente de o zi, să spunem că vom implementa mai multe măsuri și așa mai departe. Din potrivă, trebuie să facem pașii concreți necesari pentru a ne asigura că progresele înregistrate sunt sustenabile. Prin urmare, noi am luat acest raport de evaluare adoptat în iunie și am analizat progresul făcut sau pe care ar fi trebuit să-l facă statele membre în uh, punerea în aplicare a acestor măsuri structurale. Per ansamblu, Evaluarea noastră nu este una foarte pozitivă. Am constatat că s-au făcut unele progrese în statele membre, în unele state membre, asta în uh, anul ce a trecut, ca urmare a recomandărilor Comisiei Europene, însă îmbunătățirile la fața locului nu sunt convingătoare. Fiecare stat membru ar fi trebuit să înființeze un punct național de contact care să coordoneze activitățile la nivelul guvernului în ce privește politicile de, integra- de integrare a romilor, însă prea adesea aceste puncte de contact nu au statutul adecvat și resursele necesare și nu se bucură de sprijinul politic de care au nevoie pentru a-și se achita de sarcinile lor. E adevărat că mai multe state membre au uh, luat măsuri pentru a implica autoritățile locale și regionale, precum și societatea civilă în dezbateri, dezbateri uh, cu privire la integrarea romilor, însă noi am constatat că implicarea autorităților acestora și a societății civile nu prea este sistematică și nu apare în toate etapele a procesului de elaborare de politici cu privire la incluziunea romilor. În ce privește alocarea de resurse financiare, aceasta este una dintre cele mai mari probleme pentru aproape toate statele membre. Prin resurse financiare, vrem să spunem, alocarea de bani de la bugetele naționale, la nivel local și regional, și, de asemenea, surse și fonduri europene care stau la dispoziție pentru aceste politici. Acest lucru e cu atât mai necesar în acele țări în care provocarea sau nevoia de a integra pe romi este mai mare. Trebuie să se facă mai multe pentru ca sistemele de monitorizare să funcționeze cu adevărat, Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale a înființat un grup care să monitorizeze punerea în aplicare a politicilor de incluziune a romilor, iar Comisia Europeană e membră în acest grup. Statele membre pot să participe la acest grup cu titlu facultativ. Am observat că statele membre doresc să participe la activitățile acestui grup, să beneficieze de sprijin, de consultanță, însă punerea în aplicare efectivă pe teren în statele membre a acestor sisteme încă întârzie, deci ele nu sunt o realitate. Și în fine, dați-mi voie să mă mai refer la încă o, o provocare la fel de importantă ca și nevoia de a aloca resurse financiare adecvate, și anume faptul că discriminarea la adresa romilor continuă. Nu se fac suficiente eforturi pentru a combate discriminarea și rasismul la adresa acestui grup etnic. Segregarea rasială, segregarea în ce privește copiii este încă foarte răspândită. E nevoie de mai multe activități de sensibilizare pentru a include romii care să fie însoțite de măsuri de combatere a discriminării. E nevoie de intervenții sistematice din partea organelor de lege unde e necesar pentru a combate, pentru a suprima acțiunile de discriminare și rasiste împotriva cetățenilor romi care sunt pașnici. După această scurtă prezentare a raportului adoptat în iunie, aș vrea să mai adaug câteva lucruri, și anume că la începutul lunii iunie, Comisia Europeană, urmând aceeași linie a făcut câteva recomandări uh, pentru fiecare țară, recomandări pe care le-a înaintat uh, Consiliului European, care le-a și adoptat în uh, reuniunea de vară. Este vorba de câteva concluzii ce însoțesc procesul Europa 2020 și cicluri de politici. Aceste recomandări specifice fiecarei țări se referă în special la cinci state membre unde comunitatea de etnie romă este mai mare și unde provocările referitoare la integrarea ei sunt mai acute. Așadar, aceste recomandări pe fiecare țară se adresează Bulgariei, Cehiei, Ungariei, României și Slovaciei. Am uh, văzut și apreciem acest lucru că Consiliul European consideră că aceste recomandări ar trebui să constituie parte integrantă a pachetului de politici în acest domeniu. Iar în cadrul semestrului european, Comisia Europeană mai are deci un instrument suplimentar pentru a monitoriza modul în care statele membre răspund acestor provocări această adăugire a recomandărilor făcute fiecarei țări în materie de incluziunea a romilor e importantă pentru că, așa cum știți, obiectivele politice pe care le urmărim prin aceste recomandări adresate țărilor ne vor ajuta să definim mai bine prioritățile de politici, politici care au nevoie de instrumentele structurale în următoarea perioadă de programare bugetară. La momentul de față, Comisia Europeană lucrează la acordurile de parteneriat care vor fi încheiate în curând cu fiecare din cele 28 de state membre. Astfel, vom putea în ce măsură vom putea să reflectăm recomandările adresate țărilor în prioritățile noastre de politică. Deci obiectivele de incluziune a romilor vor figura în contractele de parteneriat și vor fi uh, reflectate în alocările concrete de fonduri din fiecare program cu instrumente structurale. Și acum, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte legat de uh, Propunerea de recomandare pe care Comisia Europeană a adoptat-o în iunie și a trimis-o Consiliului împreună cu acest raport. Mai întâi vreau să salut sprijinul și expertiza pe care ni le-a oferit uh, fiecare stat membru prin punctul național de contact. Este vorba de 14 puncte naționale de contact ce au participat la lucrările pregătitoare împreună cu serviciile comisiei în vederea pregătirii acestor recomandări. De ce sunt importante aceste lucrări? Pentru că, prin propunerea de față, noi am vrut să atingem două obiective. Mai întâi, să consolidăm cadrul Uniunii Europene pentru incluziunea romilor din punct de vedere economic și social și, în al doilea rând, am vrut să uh, abordăm provocările cele mai importante cu care se confruntă statele membre în ce privește aceste politici. Noi am vrut ca aceste recomandări nu doar să orienteze, să ghideze statele membre într-o anumită direcție, ci de asemenea să sprijinim punctele naționale de contact, să le sporim eficiența. După cum spuneam mai devreme, în multe state membre aceste puncte nu au suficientă autoritate, nu au destule instrumente la dispoziție pentru a-și îndeplini misiunea. Bun. În ce privește această propunere de recomandare, vă spun pe scurt care sunt principalele aspecte. Adoptarea de măsuri eficiente, inclusiv măsuri țintite, pentru a asigura un tratament egal al romilor în ce privește accesul la educație, ocupare, sănătate și locuințe cu deplină respectare a principiului subsidiarității și fără a duplica legislația europeană existentă. De asemenea, asigurarea transparentă și uh, adecvată de fonduri, nu doar fonduri naționale, ci și fonduri europene pentru incluziunea romilor, măsuri uh, orizontale, precum combaterea discriminării și protejarea copiilor și femeilor în special, o um, abordare mai eficientă, așa cum uh, reiese din pachetul social adoptat de comisie, emanciparea comunităților rome și uh, susținerea liderilor rom, pentru că schimbarea nu trebuie să vină doar din partea majorității, ci și din partea acestei minorități. Transpunerea angajamentelor naționale în acțiuni la nivel local, cu implicarea autorităților locale și regionale, pentru că, în practică, noi am constatat că aici avem o verigă slabă și nu e suficient să concepem politici bune la nivel guvernamental, ci este foarte important să ne asigurăm că aceste politici sunt realiste, că țin cont de realitate și că în punerea lor în aplicare se merge mai întâi pe nivel local și regional. De asemenea, e important să monitorizăm impactul politicilor, să ținem seama de activitatea organismelor ce luptă pentru egalitatea de drepturi, care au fost înființate încă de la începutul anilor 2000, pe baza directivelor adoptate de Parlament și de Consiliu. Totodată trebuie să consolidăm resursele care sunt puse la dispoziție punctelor naționale de contact, să asigurăm o cooperare transnațională, cooperare între regiuni și între comunitățile locale. Aceasta e cu atât mai uh, importantă când e vorba de mm, regiuni și de state membre care nu sunt neapărat învecinate. Pentru că, nu așa, romii au și ei dreptul la liberă circulație. În încheiere, dați-mi voie să mai spun că pe viitor ce ne dorim este să lucrăm în mai strânsă colaborare cu punctele naționale de contact, deci cu statele membre, dar și cu societatea civilă, cu ONG-urile din statele membre, dar și cu organizațiile internaționale. Și asta pentru a pregăti uh, rapoarte cât mai cuprinzătoare în primăvara anului viitor, prin care să măsurăm progresele înregistrate în mai multe domenii, și anume domeniile cele mai importante, educație, sănătate, ocupare și locuințe. Până acum am evaluat calitatea documentelor ce pregătesc strategiile naționale, am evaluat uh, măsurile structurale, cele pe care le-am recomandat, viabilitatea politicilor, am încercat să detectăm care ar fi slăbiciunile până acum. Acum însă a sosit momentul, sau va sosi momentul în primăvara anului viitor, să facem un raport pe care să-l prezentăm atât Parlamentului cât și Consiliului cu privire la progresul înregistrat și cu privire la cele ce nu s-au făcut în fiecare stat membru pentru a vedea efectiv care este progresul înregistrat în materie de educație, locuințe și așa mai departe. Iată deci care este ținta noastră Sperăm ca până la sfârșitul lui martie anul viitor să vă putem transmite acest raport. Vă mulțumesc pentru atenție și, desigur, vă stau la dispoziție pentru întrebări și observații. We open floor for discussion for the... Președintele, mulțumesc domnule Dordea. Deschidem acum uh, dezbaterea. Dacă membrii doresc să pună întrebări sau să fac observații, vă rog. Report and and summary, what you see are... Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule Dorda, și pentru prezentarea dumneavoastră. Este clar, reiese din raportul dumneavoastră că uh, situația nu e extraordinară, că nu s-au realizat prea multe progrese și cred că mai degrabă am putea vorbi despre lipsa progreselor și a rezultatelor. Și evident, sunt foarte multe motive pentru asta. De asemenea, ce mai constatăm în Europa este și faptul că lipsește o adevărată voință politică pentru a investi în, această, în acest domeniu, în integrarea romilor. De asemenea, constatăm că avem problemele și la nivel de comunicare. Ca să vă dau un exemplu, în Ungaria, guvernul este acum responsabil pentru uh, persoana care era responsabilă pentru integrarea romilor se ocupă acum de comunicare și asta nu are nimic de a face cu integrarea romilor. Deci, peste tot, constatăm lipsa de date concrete, lipsa de date care să fie comparabile în așa fel încât să putem observa eventual realizarea unor rezultate și am discutat cu diferiți reprezentanți ai uh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale, care a mm, redactat un raport și care mm, clar spune că nu s-a îmbunătățit situația romilor în Europa. Și acest lucru este foarte important de subliniat, pentru că noi am colaborat și cu alte organizații internaționale care lucrează în acest domeniu, colectare de date, monitorizarea situației romilor, uh, Um, felul în care se desfășoară anumite programe individuale, situația romilor pe ansamblu în Europa. Și putem constata că de multe ori avem aceste documente frumoase, strategii frumoase, însă legislația reală, implicarea reală, implementarea reală în statele membre pune probleme. Spre exemplu, vârsta obligatorie pentru a merge la școală. Uh, prin utilizarea unor fonduri europene s-ar putea să uh, se organizeze acele măsuri de reformă de care avem nevoie pentru a putea integra romii și nu neapărat să criminalizăm sărăcia. Am putea utiliza aceste fonduri europene în următorul cadru financiar multianual și aceste fonduri ar trebui să servească într-adevăr integrării reale în favoarea romilor. Și noi sperăm că și în recomandări lucrurile vor fi foarte clar și răspicate, exprimate în ceea ce privește și răspunderea ce revine statelor membre la acest nivel. Pentru că chiar dacă noi avem instrumente și unelte la dispoziție, uneori am senzația că aceste instrumente și unelte nu sunt utilizate în momentul în care vorbim despre romi. Deci cred eu că acest lucru este foarte important de subliniat. Trebuie să continuăm să monitorizăm situația, să colectăm date, date care să poată fi comparabile pentru a evalua situația și să observăm îndeaproape exact ce se întâmplă cu fondurile europene, dacă da sau nu aceste fonduri sunt utilizate în uh, slujba acestor persoane. Ar fi nevoie și de indicatori mai uh, preciși pentru a ști exact cum anume realizăm uh, progresele pe care ne le dorim. Eventual, poate statele membre ar putea să furnizeze astfel de indicatori. Mulțumesc, doamna Renate Weber. Aș dori să mulțumesc domnului Cebanu Dordea pentru această prezentare. E clar, Comisia încearcă să facă tot ceea ce stă în putință pentru a trata acest dosar cu seriozitate, tocmai pentru că este un subiect serios. În același timp, am să rămân pe poziția mea inițială și anume că avem acest cadru pentru strategie. E bine, nu știu dacă e abordarea cea mai potrivită. Cred că în continuare avem nevoie de o strategie la nivel european pentru toate statele membre și nu doar o simplă coordonare între diferite puncte de contact la nivel național. Așa cum s-a spus deja astăzi aici, și de altfel se știe foarte clar că nu există această voință politică reală la nivel de state membre, tocmai pentru a implementa strategiile. Acolo unde există astfel de strategii pe hârtie. Și aș avea o întrebare specifică. Am, din câte am înțeles din cele spuse, anumiți pași pe care Comisia ar dori să-i facă pe viitor. Și întrebarea mea este care este intenția Comisiei sau abordarea Comisiei în ceea ce privește faptul că uh, romii au fost expulzați, spre exemplu, în perioada uh, președintelui, uh, mandatului uh, președintelui Sarkozy. Comisia este gata să facă ceva, să ia anumite măsuri, să întreprindă, întreprindă anumite acțiuni. Ce se va face în acest sens pentru a ști care va fi situația și pe viitor? Apoi, pentru a extinde oarecum, alergi, oarecum această întrebare, aș vrea să știu uh, care este punctul de vedere al Comisiei în momentul în care analizăm studiul care a fost evocat adinaori în ceea ce privește cetățenia și acolo concluziile sunt uh, următoarele și anume că cetățenia de fapt europeană se bazează pe rasă. Pentru că romii, în mod practic și concret, nu beneficiază niciun fel de cetățenie. Și atunci întrebarea este ce va face Comisia în acest sens. Mulțumesc. Vielen Dank. Ich kann mich an das anschließen, was. Doamna Sipel, mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de colegii noștri adinaur. Și nu e vorba de critici adresate comisiei, nu. Însă în momentul în care urmărim îndeaproape logica argumentelor, ne dăm seama că există analize, rapoarte, recomandări, există sisteme de control, însă în practică, în mod concret, prea puține lucruri s-au schimbat. Și în prezentarea făcută au existat arbite motive care au fost evocate, probleme financiare, lipsă de experiență în favoarea programelor de integrare, însă problema e că de multe ori avem și o lipsă de voință politică. Nu se dorește cu adevărat să se facă ceva pentru a integra romii. Iar măsurile care ar trebui să fie luate, și de altfel doamna Weber a și spus acest lucru, e bine, da, pe hârtie arată frumos și de multe ori multe lucruri rămân doar la nivel de hârtie, la nivel de proiect. în timp ce copiii romi, deși au dreptul să meargă la școală, E bine, asta nu se întâmplă în practică, pentru că dacă administrația comunală nu uh, prevede, știu eu, un mijloc de transport care să meargă să ia și să-i aducă din uh, anumite colțuri izolate și să-i aducă la școală, atunci e clar că nu vor merge la școală. Și aș putea să vă mai dau și alte exemple. Comisia ar trebui să facă eforturile uh, necesare pentru ca fondurile alocate să fie utilizate în aceste proiecte concrete. Dacă îmi permiteți, aș avea o întrebare. În țara mea există anumite comune, anumite organizații care își doresc organizarea unor parteneriate cu ONG-uri, cu comune în alte țări. Un sistem de înfrățire pentru a aduce un ajutor concret tocmai în favoarea integrării romilor uh, Uh, în Germania și am vrea să știm dacă se pot, pot preveda fonduri și pentru reintegrarea oamenilor în țările de origine. Și atunci întrebarea este următoarea. Ce se va întâmpla cu aceste forme de cooperare dacă lipsește voința politică pentru implementarea unor astfel de măsuri de cooperare. Oare Comisia este conștientă de aceste dificultăți? Doamna Guillaume, da, așa cum spunea și doamna Weber adineori, revin la cele spuse de dânsa, pentru că ne va ajuta acest lucru și pentru intervențiile ulterioare. Aș vrea să indic la adresa doamnei Weber că sunt bine plasată pentru a vorbi despre expulzările în Franța. Uh, un număr de 400 de persoane într-o situație absolut incendiară în cel de-al treilea oraș ca mărime în Franța, Lyon, 400 uh, de persoane, pur și simplu înghesuite unele peste altele, cu o stare, mă rog, de igienă sanitară, nu vă povestesc, vă las să vă imaginați, absolut deplorabil. și care se aflau între ghearele unor rețele, uh, adevărate mafii care s-a instalat acolo și faptul că existau atât de multe dificultăți pentru, mai ales pentru copii, de a trăi în astfel de condiții. Și adaug că situația aceasta incendiară a, a, a populației rome era însoțită și de opinia celor care locuiau în jurul acestei tabere. Așa că vă puteți imagina, doamna Weber, că este foarte greu să nu faci nimic și să lași aceste persoane înghesuite unele peste altele pe acel teren. Oare expulzările acestea sau și uh, concretizat în mod diferit comparativ cu situația guvernamentală precedentă, da, au existat diferențe, pentru că autoritățile locale, și plecând de la mijloacele pe care le aveau la dispoziție, și am să revin asupra autorităților locale, și autoritățile deci, uh, comunale și prefectorale au avut obligația mai întâi de a adăposti o parte din aceste persoane, deci au fost reinstalate în altă parte și iată că ne aflăm deci într-o situație uh, care ne neliniștește, ne îngrijorează cu anumite populații care intră pe teritoriu și care nu-l mai părăsesc și care duc la apariția unor situații dificile. În același timp știm foarte bine că uh, aici e vorba și de oarecare uh, situație care caracterizează teritoriul francez și e bine că ați făcut uh, aluzie și la uh, cum s-au întâmplat lucrurile în mandatul guvernamental precedent. Uh, Evident, uh, aș putea continua, însă v-aș invita, și de altfel acesta este și paradoxul situației, și nu numai în Franța, v-aș invita să veniți și să vizitați să vizitați o experiență, un proiect absolut reușit de includere și de integrare a romilor în societatea franceză. Un uh, dispozitiv care acum începe să fie din ce în ce mai cunoscut uh, și care se numește Ondatou și care se referă acum la, cuprinde acum aproape 400 de persoane în aglomerația urbană uh, a Lyonului și vedeți, situația în Franța, ca și în alte părți, este paradoxală, cu idei, cu realizări pașnice și cu idei și cu realizări care sunt mai dificil de, uh, de concretizat și situația și a populației este foarte dificilă, a populației a țărilor de primire, în, uh, așa cum se numesc ele. Și știm că există anumite tensiuni, tensiuni care nu fac decât să sporească. Și acum, în mod obiectiv, iată că ajung la o întrebare și anume, strategia europeană sau strategiile la nivel european, cum trebuie ele să se desfășoare? Dacă astăzi evocăm ideea unei strategii europene, atunci ne putem pune întrebarea unde sunt progresele progresele pe care am fi vrut să le găsim în aceste texte. Mie mi se pare că acestea sunt pur și simplu minuscule și că evaluările, mai ales în materie de sănătate, de locuințe, sunt aproape de zero. Și avem senzația că auzim tot timpul exact același refren și că sunt mult prea puține progrese înregistrate în ultimii ani. Încă două elemente, și asta sub formă de întrebare sau solicitare de precizare. Situația pe fond nu este foarte clară. Și aș fi vrut să am câteva precizări suplimentare. Spre exemplu, în ceea ce privește sprijinul la nivel local uh, către autoritățile indiferent că e vorba de țările de origine sau de primire, uh, autoritățile locale, existența unor dispozitive de sprijin, posibilitatea de a avea niște proiecte în comun între diferitele state membre, între diferitele regiuni, în funcție de țările de origine, țările de primire. O a doua întrebare sau solicitare de precizare este următoarea. Ce se întâmplă cu uh, implicarea ONG-urilor și a, reprezentanților societății civile rome, pentru că știm că acesta este reprezintă un factor determinant pentru ca situația să poată progresa. Și am dorit să știm, de asemenea, ă, felul în care și populația ă, europeană este implicată în aceste proiecte. Da, acum începe să ne preseze timpul, pentru că peste câteva minute va veni și directorul Biroului European de Sprijin pentru Azil, domnul Viser. Așa că, iată, am acumulat deja ceva întârziere, deci cei care au luat cuvântul așteaptă acum și un răspuns din partea reprezentantului Comisiei. Așa că, acum, cine mai dorește să mai ia cuvântul? Domnul Ilcev. Foarte pe scurt, domnule președinte, raportul, evident, a fost realizat, redactat cu profesionalism și cu seriozitate. Însă, acum trebuie să vorbim și despre nevoia de schimbare, schimbarea anumitor elemente, schimbarea paradigmei, schimbarea sistemului, dacă doriți baza eforturilor noastre de a rezolva aceste, aceste probleme. Pentru că există fenomene noi care apar în comunitățile acestea din uh, țările de est. Bulgaria a fost menționată. Uh, una printre cele cinci țări care au cea mai mare concentrare de uh, populație romă și ca și bulgar pot să vă spun că plecând de la datele disponibile, comunitatea dominantă în Bulgaria peste 20 de ani va fi comunitatea romă, pentru că numărul de copii romi este foarte mare și în momentul în care vor ajunge la vârsta adultă vor reprezenta din ce în ce mai mult o majoritate. Și atunci o întrebare importantă de pus este următoarea. Există oare vreo posibilitate ca anumite țări, printre care și Bulgaria, sau poate înainte de toate Bulgaria, există vreo posibilitate ca acesta să devină un stat cu cetățeni doar romi? Apoi, având în vedere această, aceste previziuni de creștere a, a romilor, a populației rome, avem niște așteptări, niște așteptări aceștia au niște așteptări foarte mari, foarte ridicate pentru integrare și parametrii acestor, acestui nou proces ar putea fi uh, caracterizați printr-un fel de refuz sau ezitare în ceea ce privește integrarea. Și deci ne putem întreba cum ar putea oamenii aceștia să se califice, să aibă o poziție uh, convenabilă în societate, dacă nu doresc să se integreze. E clar, eu sunt de acord, trebuie să acordăm mai multe șanse acestei populații și acestei comunități. Dar în același timp, trebuie să discutăm și despre răspunderea ce revine liderilor romi și comunității rome per se. Uh, oamenii aceștia ar trebui să înțeleagă că ei au drepturi egale, dar și îndatorie și răspundere egale pentru viitorul țării noastre. Mulțumesc! Și acum domnul Bronx, vă rog, dar foarte pe scurt. E adevărat că uh, aceste propuneri uh, fac din noi așa niște persoane foarte generoase care uh, sunt foarte dedicate comunității rome Însă, dar dacă ne uităm la așa ambianța pasivă descrisă de către comisie, a, a, mi se pare că aceasta este mai degrabă revelatoare, pentru că avem aici un proiect, un, ca un fel de portret al unor persoane care au încercat să facă anumite eforturi și care mai au în continuare nevoie de lucruri care să fie făcute pentru uh, ele, ca și cum n-ar fi în stare să-și aleagă viața pe care vor să o aibă, ca și cum ar fi prea săraci ca să-și dea seama ce trebuie să aleagă și ce mai bine pentru ei. Și că ar trebui să renunțe la modul lor de viață, de trai, uh, și să schimbe acest mod de trai și să-și schimbe și condițiile de viață. Dar mie mi se pare că asta e așa un fel cam, uh, cam uh, o atitudine așa paternalistă, superioară. Și face parte dintr-un fel de stereotip. Și în engleză stereotipul, de fapt, în ce, în ce înseamnă în mod literal, este să repar ceva tocmai pentru a induce o schimbare. Acum, întrebarea este următoarea și putem dezbate aici cât dorim. Cât de schimbabili sunt oamenii? Oamenii sunt programați, între ghilimele, să își continue viața lor așa cum au făcut-o și părinții lor. Însă, în același timp, stereotip, cuvântul acesta este utilizat pentru a generaliza un obicei prost, o eroare. Însă eu v-aș ruga să nu facem generalizări, pentru că asta nu are sens. Ceea ce noi ar trebui să facem acum este să aplicăm generalizarea la membrii grupului nostru, cu anumite excepții, evident, uh, ca orice altă generalizare, există și o excepție la regulă. Orice tip de generalizare față de comunitatea romă uh, nu știu dacă poate duce la o respectare sporită a instituțiilor europene. Pe 1 septembrie 2011 s-a, nu s-a luptat îndeajuns pentru a combate traficul de persoane în Uniunea Europeană. Și există un astfel de raport care indică acest lucru. Și există o listă întreagă de țări care nu au făcut, uh, de comunități care au avut de suferit, printre care prima comunitate citată este comunitatea romă. Deci, ei sunt mai degrabă victime a unui trafic de ființe umane și nu sunt pregătiți să facă față pericolelor cu care se vor confrunta. Iar presa britanică în mod greșit descrie Uh, situația acestor romi care se află în Londra ca fiind cetățeni bulgari și cetățeni uh, români. Însă ceea ce uită să menționeze este faptul că cetățenii bulgari și români sunt, uh, au drepturi diferite față de cetățenii romi. Așa că nu știu dacă ne putem permite să ne cenzurăm atitudinile și cuvintele și să negăm realitatea. Doamna Mathieu, cu microfon vă rugăm. Mr. Fischer, Madame Mathieu. Ana. Merci, Président. Mulțumesc, domnule președinte. Această strategie e foarte lăudabilă uh, pe care are Comisia Europeană în favoarea romilor. Cu toate acestea, sincer, nu prea cred eu că ea este și o strategie eficientă. De multă vreme, romii au dificultăți de integrare în anumite state europene, uh, cu asta suntem cu toții de acord, dar eu cred că această populație are deja anumite probleme, de fapt diferențe culturale și uh, suferă de privirea pe care o are populația față de această com comunitate. De ce? Pentru că e o populație care pri își privează copiii de formare, de educație, de învățământ. Fetițele sunt promise uh, Uh, um, sunt utilizate pentru anumite căsătorii aranjate și asta pune, pune probleme în uh, ochii populației. Evident, aceste populații sunt foarte închise și evident că nu se poate opera o integrare cu restul populației, indiferent în ce țară, în ce oraș trăiesc. Copiii care nu merg la școală, păi n-au cum să se integreze, sunteți de acord cu mine, nu? Păi nu cum să se integreze. Eu am fost în România și cu câțiva colegi am văzut anumite tabere, am văzut și astfel de tabere și în Franța și în mod sincer cred că ăsta este nodul gordian. Lipsa de educație, lipsa de uh, frecventare școlară, cum uh, asta ar permite copiilor să uh, frecventeze și alți copii și îi pierdem, îi pierdem. Și nu ne putem întotdeauna mulțumi doar cu cercul familial statele membre ar putea întotdeauna să acorde fonduri pentru integrare, pentru planuri, dar în continuare o să fie probleme. În continuare romii vor avea probleme de integrare pentru că nu vor să se integreze. Eu cred că asta e subiectul principal și indiferent ce am face noi, eu cred că nu își doresc această integrare. Au de suferit de pe lipsa integrării. Când, când femeile nu sunt autorizate de către uh, soți să meargă la medic și să fie, să fie uh, îngrijite, credeți că sunt fericite? Eu am auzit ce a spus Renate, am ascultat ce a spus Renate și nu sunt diferențe prea mari între Sarkozy și Hollande. Nu o să facem o dezbatere politică aici cu doamna Guillaume. Ceea ce a spus doamna Guillaume e adevărat. E adevărat că taberele acestea sunt murdare, vara e o căldură îngrozitoare și iarna suferă de frig. Și cum pot suporta acest lucru? Și nu se poate face integrarea pentru, știu eu, pentru cei care vin din Asia, care vin din Maghreb. Ei se integrează singuri, nu trebuie să facem integrare pentru ei, însă romii nu e așa. Noi vrem să-i ajutăm, dar ca să-i putem ajuta ar trebui ca și ei să vrea să fie ajutați. De aceea, punerea în aplicare a unei strategii din partea Comisiei Europene va fi un element insuficient, pentru că nu vom putea să, uh, să stabilim această punte de legătură. Bon, on va éviter de polémiquer, mais il y a Da. Ne spuneți că nu doriți uh, polemici, dar există problematici care depășesc cu mult neînțelegerile dintre noi. Unii dintre noi chiar s-au întâlnit cu romii și au încercat să înțeleagă problemele lor, dar alții nu. Dar nu mă adresam dumneavoastră, doamnă Ghiom. Dacă vă simțiți vizată, asta nu este problema mea. Am citit cu multă atenție comunicarea comisiei și cred că pune punctul pe i, arată cu degetul în ce constă problema, așa nume că nu există voință politică pentru a integra aceste populații. Mă bucur de faptul că Comisia insistă asupra faptului că majoritatea uh, componenților comunității rome sunt cetățeni europeni și ar trebui tratați ca atare și nu ca și cum ar fi niște imigranți, așa cum cred unii dintre noi cadrul european și nu strategia europeană, pentru că din cauza statelor membre nu există o strategie europeană, ci un cadru european pentru strategii naționale. Eu cred că acest cadru se îndreaptă în direcția cea bună și arată și limitele acestui exercițiu. De ce în um, acești oameni sunt um, victimele traficului de ființe umane? De ce ei nu pot să frecventeze școala nu pentru că nu vor, ci pentru că nici măcar nu li se oferă această șansă. Întrebările sunt mereu aceleași, aspectele de asemenea. Cum sunt folosite fondurile europene? Și aici sunt de acord cu Silvi Guillaume. În ce măsură se implică cu adevărat ONG-urile și societatea civilă? Ce se întâmplă în Franța este de-a dreptul reprezentativ, mai ales dacă vedem cum au evoluat lucrurile. N-aș spune că situația în prezent este exact la fel ca atunci când Sarkozy era președinte. Când discutăm cu ONG-urile, ele spun că în Franța expuzările colective continuă. Recent, în urmă cu o săptămână, o tabără de 200 de persoane din regiunea Seine-Saint-Denis a fost uh, um, Uh, suprimat și aceste persoane au fost expulzate, deși orașul Bobini nu a cerut această expulzare. Terenul ținea de orașul Bobini, dar acolo nu s-a cerut expulzare de către autoritățile locale. Poliția a făcut totuși această expulzare și numai datorită primarului din Bobinie, aceste populații au putut să găsească un alt loc unde să se poată stabili. Da, e adevărat că au în continuare expulzări colective și Franța nu este un exemplu în acest domeniu. Însă există acum un punct de contact. A fost numit un prefect pe aceste chestiuni, însă acest prefect nu are mijloace reale de a pune în aplicare vreo politică eficientă, nu are resurse financiare și nu există voință politică. Este suficient să ascultăm ce spune ministrul de interne francez, ca să ne punem întrebări în ce privește dorința reală de a face vreo schimbare în Franța în această privință. Deci eu cred că și cadrul european, cât și comunicarea sunt un bun punct de plecare. Cred că pentru prima oară, în sfârșit, s-a ținut cont de societatea civilă și de ce spun ONG-urile, pentru că până acum ne bazam doar pe pozițiile guvernamentale și nu puteau să facem progrese. Totuși, mi se pare indispensabil să punem accentul pe evaluările reale. Toată lumea spune că nu ne bazăm pe analize reale, ci doar pe presupuneri. Parlamentul European are și el un rol de jucat. Este urgent să se facă o evaluare reală a fondurilor care sunt cu adevărat alocate pentru romi, Că știm că mai ales în țările din estul Uniunii Europene folosirea acestor fonduri lasă de dorit. Mulțumesc. Acum câteva reacții rapide din partea dumneavoastră, vă rugăm frumos, domnule Dordea cum spuneam, foarte rapid, pentru că domnul Viser, directorul Biroului European de Sprijin pentru Azil, așteaptă. Vă mulțumesc, domnule președinte, am să fiu succint. Mai întâi, aș vrea să profit de această ocazie ca să invit Parlamentul European să își uh, exprime, um, potrivit procedurii pe care o va considera uh, um, adaptată, o reacție la comunicarea adoptată în iunie de către Comisie. Baz, fiind bazat pe articolul 292 din tratat și cu temel juridic din um, articolul 19 alineatul 1 din TFUE, nu puteam să supunem această propunere către adoptarea în comun de către Parlament și Consiliu. Însă, având în vedere discuțiile foarte animate din această dimineață, mi se pare foarte important ca Parlamentul să nu fie lăsat deoparte, să poată să-și exprime punctul de vedere despre măsurile incluse în această recomandare. Vreau să vă mulțumesc pentru toate sugestiile și comentariile care au fost formulate aici, inclusiv și pentru critici mi-ar place să evidențiez faptul că vorbim aici despre un cadru european pentru strategii naționale de integrare, ceea ce înseamnă că există scopuri, există obiective strategice la nivel european care au fost definite în 2011, dar discutăm și despre domenii precum educația sau locuințele sau sănătatea sau ocuparea care nu sunt Uh, prin definiție, de competență europeană, ci sunt exclusiv de competență națională. Ca atare, doar statele membre sunt cele care pot să pună la punct strategii naționale și să le și pună în aplicare. E important să știm acest lucru. În ciuda acestor lucruri, Uniunea Europeană poate să ofere bani prin intermediul fondurilor structurale pentru punerea în aplicare a politicilor naționale. Și așa cum spunea doamna Vergia, este indispensabil să știm cum sunt cheltuiți acești bani. Și mai ales să ne asigurăm de faptul că acești bani sunt disponibili nu numai pentru guvern, ci și pentru societatea civilă și pentru autoritățile locale. Noi am încercat să pornim un mecanism de definire a obiectivelor politice. Și un, acest mecanism ne va permite să trimitem banii acolo unde este nevoie de ei. Și statele membre trebuie să dea dovadă de voință politică și să considere că integrarea populației rome este o, o prioritate în, uh, printre cele care trebuie finanțate din fondurile structurale. Deci trebuie să se exercite presiuni în continuare asupra statelor membre. Noi o vom face în numele Comisiei, vom readuce în atenția Consiliului și a Consiliului European această chestiune de fiecare dată când este nevoie. De asemenea, cooperăm în continuare cu organizațiile internaționale și cu autoritățile locale. În următoarele luni încercăm să uh, identificăm proiecte care pot să fie puse în aplicare pe plan local și care pot să fie uh, cu titlu de model, de exemplu, care să fie copiat de alte autorități locale din alte state membre, ca să se soluționeze uh, um, probleme precise. Și acum vreau să răspund, dacă îmi dați voie, domnule președinte, apropo de situația din Franța, ca să răspund doamnei Weber, în urma dialogului intens, și știți ce înțeleg prin asta, în urma dialogului intens care a avut loc cu autoritățile franceze în 2011 și 2012, guvernul francez și-a a transpus în legislația uh, națională în mod complet directiva cu privire la libertatea de mișcare, de circulație, pardon, a persoanelor. Și prevederile acestei directive au fost respectate de către autoritățile franceze și în acele cazuri unde au avut loc expulzări, s-au lansat proceduri judiciare, astfel încât să se confirme sau să se infirme propunerile făcute de autoritățile administrative. Deci, legea este aplicată. Și a existat această circulară a autorităților franceze, unde se făceau niște recomandări pentru a se respecta legislația. Mulțumesc! A fost o adevărată dezbatere despre punerea în aplicare a strategiilor de integrare a romilor. Încheiem aici, din cauza că suntem în criză de timp, ci trebuie să trecem la punctul 8. L-am invitat pe domnul Robert K. Uh, K. Uh, care este directorul executiv al uh, Biroului European de Sprijin pentru Azil. Îi urăm bun venit și îi rugăm să uh, ne facă o prezentare a raportului anual privind situația zilului în UE în anul 2012. Și după prezentarea raportului va avea loc un schimb de opinii cu domnul director. Eu nu am să pot să fiu prezent pentru că mai am și alte angajamente. Voi fi înlocuit de un vicepreședinte, dar, încă o dată, eu eram bun venit domnului Viser și îi dăm cuvântul. Chairman, honorable members, warm. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici ca să vă pot prezenta acest raport în ce privește activitățile Biroului de European Sprijin pentru Azil în 2012. Mai întâi, vreau să vă fac o prezentare de ansamblu. În 2012 și chiar și la începutul anului 2013, pentru că nu am rămas mult din acest an, situația arată după cum urmează. În 2012 au existat 330.000 de cereri de azil peste tot în Europa. Așa cum pot să vă arăt și în următorul diapozitiv, puteți să constatați că s-a înregistrat o ușoară creștere față de anul 2011 și dacă vă uitați la situația pentru 2013, veți vedea că mai de, aici mai degrabă a avut loc o, o stabilizare a numărului de cereri. A doua linie din grafic, cea cu roșu, reprezintă noile cereri de azil. E important să facem o distinție, pentru că cifrele de la Eurostat nu reprezintă totalul persoanelor care fac o cerere de azil, ci se face distinția între cei care depun noi cereri de azil sau depun în repetate rânduri o cerere de azil și cei care depun pentru prima oară ceea ce înseamnă că, în general, numărul total de persoane care depun cereri este cu 10% mai mic față de numărul cererilor depuse. În 2012 ei proveneau mai ales din Afganistan, apoi din Siria și de aici provin din ce în ce mai multe cereri, așa cum este lesne de înțeles, și am centralizat sistemul de analizare a numărului de cereri de azil care provin din Balcanii Occidentali. Din motive utile, credem noi, vrem să analizăm uh, aparte uh, um, cererile de azil care ne provin de la resortistanți din Balcanii Occidentali deci din cele șase țări din această regiune. În total, principalul grup de resortisanți este cel pe care am să vă spun peste câteva clipe. Dar uitați-vă cum s-a schimbat situația la, în primele șase luni din 2013. Afganistanul este încă pe locul uh, top, este pe locul 3. Din Siria, cum spuneam, în ultimele săptămâni numărul crește, dar pe primul loc se află Rusia. Este o schimbare recentă de tendință. Este prea devreme ca să tragem concluzii, dar este o modificare care ne-a surprins pe toți în aceste statistici. Și cum vedeți, cele mai puține cereri de unde provin, dar vedeți că și din Balcanii Occidentali provin multe cereri, practic la fel de multe ca și din Rusia, și în ultimele luni, iarăși, am văzut o creștere mare a cererilor din Balcanii Occidentali. Și s-a înregistrat o creștere foarte mare în ultimele săptămâni față de exemplu luna noiembrie a anului trecut. Și ne așteptăm ca peste doi, în următorii doi ani această creștere de cereri de azil din Balcanul Occidental să rămână constantă. Vom face un raport special despre Balcanii Occidentali uh, înainte de sfârșitul anului ca să explicăm motivele pentru care se registrează un număr atât de mare de, de cereri de azil din partea acestor resortisanți. Există, bineînțeles, motive economice, motive politice. Siria, subiect de actualitate, de aici înregistrăm un număr din ce în ce mai mare de cereri de azil, nu știm încă ce se va întâmpla, Însă am putea să spunem că există o reacție armonizată a Uniunii Europene și a statelor membre în privința celor care fac cerere de azil. În general, se acordă protecție internațională în procent de 90% acestor resortisanți. Însă, ce înseamnă această protecție de la un stat membru la altul e foarte diferit. și noi încercăm să înțelegem de ce uh, gradul de protecție acordat este diferit de la un stat membru la celălalt. Facem și anchete ca să înțelegem exact situația de pe teren din Siria. Avem o întreagă rețea de experți prezenți și la fața locului ca să avem o înțelegere uh, um, în timp real a evoluțiilor din Siria. Și ca să putem să fim pregătiți pentru cazul în care situația ar evolua în mod radical în timp scurt. În jur de 16 state membre consideră că cererile de azil Uh, din Siria se află în top 3. Deci vă dați seama cât de um, multă amploare ia acest fenomen. Și dintre cele 16 state membre există două țări care sunt uh, vizate, uh, care sunt destinația favorită a resortisanților sirieni, Uh, Germania și Suedia. Last year. Bun, revenind acum la anul trecut, am uh, constatat că în mai multe state membre s-au făcut uh, îmbunătățiri în ce privește sistemul de azil, s-au făcut investiții, asta în vederea noului pachet de azil. Și am văzut că gradul de protecție a crescut cu 20 ceva la sută, asta din cauza faptului că în anumite părți a lumii situația s-a deteriorat. Siria, Somalia, Eritrea, de pildă. Bun, acum pentru că timpul este scurt, nu mai insist aici. Haideți să mergem mai departe, să vedem activitățile asupra cărora ne-am a plecat. O primă activitate din primul semestru 2013 și, bineînțeles, anul trecut 2012, e reprezentată de instruire și formare în vederea convergenței proceselor practice. În Uniunea Europeană, toată lumea parcurge același proces de formare pe baza aceleiași curicule. Considerăm că acesta este un pas foarte important în direcția convergenței și uniformizării practicilor, unul dintre obiectivele principale ale biroului nostru. De la 1 ianuarie 2012 am început acest proces. Așadar, într-un an și jumătate am reușit să formăm aproape 2500 de oameni, ceea ce e o cifră importantă. Dintre aceștia avem uh, un număr destul de uh, considerabil de formatori naționali, aceștia sunt cei care devin formatori la rândul lor. Aceasta e una dintre metodologiile pe care le-am ales pentru a ne atinge obiectivele. De asemenea, am fost atenți la sistemele de calitate ale statelor membre, le-am cartografiat și uh, i-am ajutat să le împărântățească calitatea. Apoi, o altă activitate a fost cooperarea practică. Am încercat să reunim experții care să discute unii cu alții, să facă comparații și să facă schimburi practic. Am încercat să fim uh, flexibili, am reușit ca într-o perioadă scurtă de timp să organizăm ateliere și reuniuni ale experților pe tema Siriei, pe tema situației din Rusia, când am văzut la începutul acestui an că Rusia urcă în top și am încercat să analizăm instrumentele operaționale și modul cel mai potrivit de colaborare. În al treilea rând, ne-am concentrat pe informații cu privire la țările de origine. Am făcut o evaluare a țărilor de origine și am elaborat două rapoarte mari cu privire la Afganistan, din motive evidente, și câteva alte rapoarte pentru uh, țări cu o pondere mai mică, dar totuși importante. Avem uh, de asemenea rapoarte cu privire la rețelele prin care sunt uh, menținute legăturile între experții statelor membre și rețelele care leagă toate punctele de informare din Uniunea Europeană. O altă activitate a fost legată de sistemul de avertizare timpurie și de pregătire. Avem uh, prevederi noi, Dublin 3. Am încercat să ne pregătim pentru astfel de situații și actualmente punem pe picioare acest sistem de avertizare timpurie. Începând cu anul acesta, colectăm date și de câteva săptămâni am publicat pe site-ul nostru primele date disponibile. Vom ține cont de tendințele în materie de azil și periodic vom realiza situații cu privire la ce se întâmplă în statele membre. De asemenea, avem uh, o activitate legată de sprijin pentru situațiile de urgență și cele speciale. Am trimis echipe de sprijin în Grecia, dar în Luxemburg și Italia de asemenea. Sigur, e vorba de diferite tipuri de sprijin pentru aceste țări, dar, în orice caz, misiunea a fost comună. Avem și o dimensiune externă, așa cum spuneam, Anul trecut uh, avem ceva constrângeri bugetare aici, deci dimensiunea externă nu e prima pe lista noastră de priorități, totuși am reușit să facem câteva activități și aici, împreună cu uh, Comisia Europeană, am uh, reușit să participăm la mai multe lucrări referitoare la Africa de Vest. Avem și câteva programe specifice, de pildă, cel referitor la minorii neînsoțiți, există un plan de acțiune al Comisiei European, Europene, iar um, anul acesta când va apărea și un material referitor la traficul cu ființe umane. Există și uh, cooperare cu um, instanțele și tribunalele. Avem o rețea propriu-zisă de cooperare prin care ținem legătură cu Parlamentul European, Consiliul, Comisia, dar, foarte important, și cu societatea civilă, deoarece avem un for consultativ. Care sunt uh, activitățile pe care le anvizajăm de acum înainte? Bineînțeles, uh, pachetul referitor la azil este un pas foarte important în ce privește politica de azil, a Uniunii Europene și uh, ne bucurăm că el a fost adoptat. E nevoie de standarde armonizate. Acestea ar reprezenta un pas enorm și uh, ar fi nevoie de multă energie și multă atenție pentru a pune acest lucru în aplicare, dar noi ne vom dedica întreaga noastră energie pentru a sprijini acest proces. Legea în acțiune, aceasta e deviza noastră. Noi nu scriem legile, nu le redactăm, dar considerăm că ele trebuie puse în aplicare pentru că altfel nu reprezintă decât câteva cuvinte pe hârtie, fără valoare. Bineînțeles, ne vom concentra și de acum înainte pe formare, pe colaborare și cooperare practică. Bineînțeles că, în conformitate cu Dublin 3, articolul 33, vom continua să pregătim sistemul de avertizare timpurie. De asemenea, vom fi gata să oferim statelor membre măsuri de sprijin adaptate. Am acordat un sprijin foarte larg Italiei în punerea în aplicare a pachetului de azil și am ajutat Italia să remedieze unele deficiențe pe care le identificase. Sigur că toate acestea nu sunt posibile dacă nu avem și mijloace la îndemână. Așa că ne bucurăm foarte mult că Comisia Libe și Parlamentul în general ne sprijină. ceea ce cereți dumneavoastră biroului nostru nu se poate face dacă nu avem și resursele necesare. Și, în fine, ca un ultim punct, în activitatea agenției noastre, resursele umane sunt uh, elementul cel mai important activități precum sistemul de avertizare timpurie, care nu e util decât dacă funcționează și care ne arată în fiecare lună care sunt noile tendințe, care sunt schimbările ce apar, acesta nu poate funcționa decât cu resurse umane. Încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Președinte, mulțumim foarte mult, domnule Viser. Bună dimineața tuturor! Avem aici uh, patru solicitări de intervenție. Doamna Wikström e prima pe listă. Chairman. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumim uh, dumneavoastră, domnule Viser, pentru prezență și pentru prezentare. Întotdeauna ne face plăcere să vă avem lângă noi și să ne împărtășiți cele mai recente evenimente din Europa. Dumneavoastră v-ați referit la practicile din statele membre și ați spus în raportul dumneavoastră că unul dintre cele mai mari riscuri este ca oamenii să fie reîntorși uh, în țările de origine fără acele garanții antirefulmo. Deci v-aș întreba cât de mare este acest risc și ce putem face ca să-l evităm nu știu, să există un follow-up mai bun, o monitorizare mai bună a operațiunilor de returnare? Și o a doua întrebare, ce se întâmplă cu acești oameni după ce ei ajung acolo? Cum putem să ne asigurăm că principiul de non-refoulement este respectat? Acest lucru e foarte important, mai ales ce privește granițele maritime externe. Domnul Coelho e raportor. Deci, după părerea dumneavoastră, cum puteți contribui la rezolvarea acestei probleme? Eu, împreună cu dumneavoastră și cu mulți alți colegi prezenți aici, suntem foarte mândri de sistemul european comun de azil. Considerăm că el e o realizare importantă și că va veni cu proceduri și norme necesare. Dar acum, următoarea provocare este, așa cum spuneați și dumneavoastră, punerea în aplicare a regulamentului și a directivelor în toate statele membre. Eu cred că biroul dumneavoastră au un rol foarte important de jucat și mă bucur că sunteți uh, menționați de regulamentul Dublin și că vi se garantează o colaborare strânsă cu statele membre. V-aș întreba, ați reușit să convingeți statele membre să negocieze sau măcar să coopereze în acest sens? Problema, cred eu, e că sistemul poate fi accesat doar de cei care au ajuns deja pe teritoriul Uniunii Europene. Doar cei care pot solicita azil fiind prezenți fizic pe teritoriul nostru. Eu cred că acum ar trebui să trecem la următorul pas, la următoarea etapă a acestui sistem. Astăzi, mm modalitățile prin care acești oameni ajung în Uniunea Europeană sunt adeseori periculoase. Mulți mor încercând să traverseze Mediterana. Președintele întrerupe, o să vă rog să vă scurtați intervenția. Domnule Wikström, da. Deci, ă, care ar fi calea juridică prin care am putea să le oferim acestor oameni o cale sigură de a ajunge în Europeană și a cere azil? Cum vă gândiți să facem astfel încât să existe căi legale de migrație către Uniunea Europeană. O să mă opresc aici, deoarece nu mai am timp. Doamna președinte, da, îmi cer scuze, mă uit la ceas și v-aș cere tuturor să fiți totuși mai conciși. Două minute maximum pentru fiecare vorbitor. Domnul Fan de Camp, după care doamna Iotova, doamna Mețula, domnul Brons nu știu dacă mai dorește altcineva să iau cuvântul? Nu? Atunci lista se închide aici. Domnul Van de Camp. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Viser pentru că a venit la reuniunea noastră și pentru că ne-a făcut această prezentare clară. Am trei întrebări. Mai întâi, cu privire la Siria. Mie mi se pare că oricât am dori să facem ceva, sarcina e imposibilă. E imposibil să îi aducem pe toți refugiații sirieni în Uniunea Europeană. Deci, țineți legătura cu Iordania și cu Turcia pentru a vedea dacă unele dintre fluxurile de refugiați pot fi redirecționate către aceste țări? ce se întâmplă cu Norvegia și cu Elveția. Și ele ar avea un rol de jucat la nivel internațional. O a doua întrebare cu privire la personalul dumneavoastră. Spuneți că aveți nevoie de experți, știți care este legea statutul azilului în Europa. Colaborați cu uh, oameni uh, în acest uh, domeniu de ceva timp. În același moment, totuși, ne spuneți că aveți nevoie de personal suplimentar. Spuneți că în 2013 cel mai mare număr de refugiați vine din Rusia. Să înțeleg că acesta este efectul Putin sau e ceva mai mult aici ca explicație? Doamna Iotova. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să îl felicit pe domnul Viser nu doar pentru prezentarea foarte bună pe care ne-a făcut-o, ci și pentru raportul prezentat. Recunosc că n-am reușit să îl citesc pe tot, dar am văzut câteva cifre care m-au îngrijorat. Ele sunt uh, cele care arată fluxul de migranți tot mai mare din Siria și mă gândesc dacă capacitatea noastră de azil e suficientă. Bulgaria și Grecia sunt la granițele externe ale Uniunii Europene, deci ele sunt afectate. În Bulgaria s-a înregistrat o creștere de 46% față de capacitatea pe care o avem noi de a găzdui. Din păcate, comisarul pentru asistență umanitară nu ne-a dat prea multe speranțe. Nu cred că putem să-i găzduim pe acești oameni în condiții adecvate, pentru că domnia s-a spus recent că fondurile alocate acestui scop au scăzut uh, recent și că doar 2 milioane de euro mai, rămâse, mai rămâneau pentru astfel de activități. Granițele externe sunt uh, într-o zonă unde iarna se preconizează să fie una aspră, așa că dumneavoastră ați spus că una dintre, de, una dintre activitățile dumneavoastră este să vă mobilizați și să susțineți țările de la granițele externe. Ce veți face în acest sens cu Bulgaria și cu Grecia? Mulțumim, doamna Iotova. Urmează doamna Mețola. Mulțumesc uh, pentru această prezentare foarte informativă, domnule Viser. Mă bucur că biroul funcționează în sfârșit și în Malta. Vă mulțumesc pentru întâlnirea noastră foarte fructuoasă din luna iulie, unde am putut să văd uh, cu ochii mei cum funcționează acest birou. Nu am nicio îndoială că biroul poate funcționa și își poate îndeplini rolul crucial în Uniunea Europeană. Acum, cu toții știm care este situația celor care doresc uh, protecția noastră și uh, știm că există o disparitate foarte mare între statele membre care participă. Deși uh, e bine că avem instrumente la nivel european, totuși Malta este copleșită. Nu avem suficiente resurse pentru a face față. Deci să nu ne uităm la cifrele reale, ci haideți să ne uităm la cifre în funcție de capacitatea țărilor. Pe mine m-a dezamăgit foarte mult ce arătați dumneavoastră uh, la pagina 46 din raport. Arătați că din uh, cele 217 cereri de azil, din uh, Malta, doar 14 au fost transferate prin Eurima, restul au fost transferate pe bază bilaterală. Și n-am auzit până acum să existe vreo explicație convingătoare pentru această situație. Cu siguranță, procedurile birocratice pot fi simplificate, cu siguranță biroul dumneavoastră poate să argumenteze în favoarea unor criterii care să nu fie atât de dificil de îndeplinit. Articolul 5 arată foarte clar că Biroul European de Sprijin are autoritatea necesară pentru a cere statelor membre să își asume responsabilitățile ce le revin în comun și în mod echitabil. Comisia Europeană a spus că cândva în această lună se va ține o reuniune în care se va discuta despre realocare, despre transferuri. Sper ca dumneavoastră să ne susțineți poziția și să spuneți că e necesar să fie transferați beneficiarii din Malta. Domnul Brons. Da, cei care sunt uh, supuși unor astfel de tratamente rele trebuie să fie protejați. Cei care vin la noi devin migranți prin propria alegere, dar cei care doresc să intre pe furiș și cer azil doar când sunt prinși, trebuie să fie văzuți cu o oarecare prudență. Cu toate acestea, noi putem uh, trimite cu sila acasă nici pe ei. Și, uh, în același timp, procedurile de azil pot dura până la 10 ani. Dacă le permitem celor pe care îi descoperim să ceară azil doar pentru că sunt prinși, asta înseamnă că nu facem decât să înrăutățim situația, iar în Mediterana știm care e situația. Domnul dr. Viser a spus că Afganistanul și Siria sunt țări problematice. Poate că dacă noi n-am luptat acolo în Afganistan și am creat situație de război, oamenii n-ar vrea să plece de acolo. Siria e încurajată de unele țări, inclusiv de Turcia, Israel și de Arabia Saudită, acel campion al democrației, precum și de unele țări vestice, să se pregătească pentru un război. Dacă noi încurajăm și declanșăm războaie, să nu ne mirăm că oamenii vor să plece de acolo și să vină la noi. Mulțumim, domnule Brun, spune președinta o ultimă cerere de intervenție din partea doamnei Keller, după care închidem lista de intervenție și dăm cuvântul lui domnului Viser pentru răspunsuri. Um, due to other, uh... Mulțumesc foarte mult. Am pierdut o parte din dezbatere pentru că eram, aveam alte obligații și poate că e o întrebare pe care, la care ați, v-ați referit deja, însă din punctul nostru de vedere al grupului nostru politic, știm foarte bine că EASO face o muncă deosebită și reprezintă un pilon deosebit de important al politicii noastre de azil, care este o politică deosebit de importantă, mai ales din punct de vedere al bugetului și uh, trebuie să uh, fim atenți în momentul în care încercăm să uh, returnăm anumite persoane, să împiedicăm anumite persoane să ajungă pe teritoriu. Trebuie să vedem dacă într-adevăr acesta este lucrul ce trebuie făcut. Și evident că solidaritatea între statele membre de asemenea este un element deosebit de important și nu putem să cerem uh, EASO să rezolve această problemă, această lipsă de solidaritate. Statele membre sunt cele care trebuie să devină conștiente de acest lucru. Însă nu uitați că ne aflăm în prezența unor persoane care au trebuit să fugă din țara lor din cauza unor situații dificile, din cauza unor condiții dramatice și noi nu suntem în măsură să, să uh, nu trebuie să respingem aceste persoane. Deci EASO, ceea ce poate face, poate interveni la acest nivel, poate convinge statele membre să pună la punct adevărate strategii de, și politici de azil, tocmai pentru a permite protecția acestor persoane. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller, și acum dăm din nou cuvântul domnului Viser pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am să încerc să răspund la întrebări în ordinea în care mi-au fost puse. Doamna Wikström m-a întrebat în ceea ce privește returnarea. Ce se întâmplă cu oamenii în momentul în care aceștia sunt returnați? Ce se întâmplă după? Mai avem ceva vești? Mai știm ceva despre ei? Eu cred că esența sistemului european de uh, politici europene de azil este să garanteze o anumită calitate și faptul că returnarea nu duce la apariția unor dificultăți. Însă trebuie să vă dați seama că lumea aceasta este o lume foarte mare și o lume complexă. Și mai există și elementul de suveranitate. Apoi, din punct de vedere practic, singurul motiv uh, sau singura soluție ar putea fi că dosarele respective trebuie să fie analizate, trebuie să fie monitorizate în momentul în care persoanele sunt incluse în sistem. Doar cu această garanție poți ulterior să ceri acestor persoane să se întoarcă în țara de unde provin, în momentul în care te asiguri că nu există vreun risc. Acum, un sistem de supraveghere la nivel mondial e dincolo de imaginația mea. Din punct de vedere practic, concret, din punct de vedere operațional, nu știu dacă e posibil să ne gândim la o astfel de soluție. Așa, haideți că mai degrabă să ne concentrăm pe calitatea acestui proces uh, de azil, să ne concentrăm pe calitatea pachetului Uh, azil și imigrație, care prevede niște pași importanți în acest sens. Acum, pentru a răspunde la a doua parte a întrebării dumneavoastră, cooperarea între statele membre și felul în care sunt motorizate capacitățile statelor membre în acest domeniu. Vă pot spune că această cooperare este una pozitivă. Obținem toate datele de care avem nevoie. Evident, întotdeauna îți dorești mai mult. Anumite date nu sunt în continuare disponibile sau colectate de statele membre. Deci lipsesc anumite tipuri de date, dar a, atitudinea din partea statelor membre este una foarte constructivă, care eu, statele membre conlucrează îndeaproape cu Comisia. Și ne asigurăm întotdeauna că nu uh, facem o uh, muncă uh, fiecare în colțul său, ci încercăm să colaborăm, să nu existe o suprapunere a eforturilor. Eu sunt convins că va veni și momentul în care legislația va fi modificată. Știm cu toții că legislația este ceva care evoluează și evoluează în funcție de practica curentă, de realitatea sistemului de migrație de, și realitatea și ea la rândul ei evoluează. Deci nu cred că sunt eu cel mai potrivit pentru a lansa un astfel de proces legislativ, însă bazându-ne pe informațiile pe care le primim, pe dovezile pe care le avem la dispoziție, vom vedea cum anume situația va evolua. Domnul Van de Camp m-a întrebat în ceea ce privește Siria și posibilitățile de a acționa în domeniu și să vedem cum anume acestea s-ar putea concretiza. Evident, nu este misiunea noastră principală. Noi încercăm să vedem care sunt capacitățile la nivel de Uniune Europeană. Acum știți că Comisia Europeană și CAE sunt, acționează în acest domeniu, avem contacte cu e, omologii noștri, tocmai pentru a încerca să evităm o suprapunere a eforturilor și să fim informați la timp the associated countries. Țările asociate Elveția și celelalte sunt implicate atât în munca biroului nostru, cât și în ce privește munca Comisiei și a serviciilor Europene de Acțiune Externă, deci acolo legăturile funcționează bine. Funcționarii și agenții temporari La noi terminologia este oarecum diferită, dar uh, avem ambele categorii de angajați. Avem nevoie de un nucleu destul de mare de angajați permanenți. Deocamdată avem puțin angajați uh, cu contracte temporare. În general sunt experți naționali pe probleme care necesită o anumită uh, um, energie suplimentară. De exemplu, având în vedere evoluția celor de azi din Rusia, a trebuit să recrutăm experți în ce privește Rusia, de asemenea experți în ce privește Balcanii Occidental, dar au fost recrutați pentru o perioadă scurtă de timp. Apoi se vor întoarce în țările lor de origine. Și noi vom profita de rezultatul muncilor, studiile pe care le vor fi efectuate. angajații noștri permanent se ocupă de restul muncii. Rusia și efectul Putin. Nu știu dacă este efectul conducerii lui Putin. Noi primim cele mai ales de la ceceni sau persoane care spun că sunt ceceni. Nu pot să vă dau mai multe informații decât aceasta. Siria. Ce putem să facem apropo de capacitatea statelor membre? Baza sistemului nostru de azil este că fiecare stat membru este responsabil de propriile sale capacități și propriul, propriul său sistem. E o alegere, o alegere pe care dumneavoastră, printre alții, ați făcut-o la un moment dat și nu o dezbatem. Acum, cu acestea fiind spuse, în anumite cazuri specifice, putem avea un sprijin ce poate fi furnizat tocmai pentru a îmbunătăți aceste capacități. Am făcut acest lucru în uh, multe cazuri, mai ales în ceea ce privește statele membre pe care le-ați menționat, așa că aici avem o deschidere de spirit care e posibilă. Acum, dacă într-adevăr intervine o situație de urgență, nu ne putem aștepta ca, uh, indiferent oricare stat membru, să fie pregătit și să dispună de toate capacitățile necesare. Deci, aceste sisteme pot să se uh, întrepătrundă, putem uh, furniza în mod temporar o capacitate suplimentară pentru acele state membre în diferitele etape ale procesului de azil. Însă, plecând de la regulamente, singurul lucru pe care nu-l putem face este să luăm niște decizii individuale. Asta rămâne în continuare uh, la nivel de state membre. Malta. Da, vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase și, într-adevăr, evaluarea dumneavoastră este corectă. S-au luat foarte multe uh, măsuri la nivel bilateral. Anul trecut am făcut un studiu în ceea ce privește cifrele și motivele uh, la baza întregului proces și am încercat să ținem seama de diferitele date, diferitele posibilități, aranjamente găsite. Evident, nu știu nu, dacă putem vorbi despre operațiuni uh, suficiente. Însă, per total, numărul lor a fost suficient, cred eu. Am fi putut să facem întotdeauna și mai mult. Iar plecând de la rezultatele pe care le-am constatat, am constatat că există diferite îmbunătățiri ce sunt posibile. La nivel de state membre care primesc acești oameni, la nivel de transmiterea informației între statele membre. Acum ați vorbit și despre relocare. Am avut și noi dezbateri constructive pe această temă, ce anume se poate face și care ar putea fi pașii următori. Și la întrebările domnului Bronx, iată că ajung acum. le consider mai degrabă ca un fel de afirmație, ca un fel de declarație, și anume că migrația, mai ales migrația ilegală, este, este un efect. Dar nu cred că îmi revine mie sarcina să definesc dacă uh, pe bună dreptate sau nu deci un efect al, al, al politicilor noastre la nivel internațional din cauza războaielor ce sunt declanșate. În orice caz, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele de încurajare pe care mi le-ați adresat și vă asigur că vom fi în continuare cât mai aproape cu putință de dumneavoastră și nu numai, ci și de statele membre pentru a le susține și pentru a susține pe ansamblu instituțiile europene. Mulțumesc! Mr. Fischer, that uh, concludes... Mulțumesc, domnule Visser. Iată că încheiem astfel acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Philip Klaas. Uh, colleagues, we're going to speed up a little bit because Colegi, dragi colegi, va trebui să ne mai grăbim pentru că avem mare întârziere. Vorba de punctul 9 de pe ordinea de zi, referitor la modificarea anexei la decizia 2009-935-JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri. Comisia LIBE a solicitat un aviz din partea serviciului juridic în ceea ce privește acest instrument Așa că mai întâi am să îi rog pe reprezentanții serviciului juridic să ne prezinte avizul lor, după care vom da cuvântul domnului raportor. Domnul Caiole, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc foarte pe scurt să fac un rezumat al uh, avizului juridic, foarte complex, pe cele patru întrebări pe care le-ați adresat. Uh, pe marginea deciziei luate la nivel de Consiliu referitor la modificarea listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri. Această decizie își dorește să modifice lista și să adauge patru entități. Prima întrebare este să vedem dacă propunerea aceasta și procedura aleasă referitor la implicarea Parlamentului și anume consultare în acest sens este corectă. Concluzia Doamna președinte, vă rog frumos, dacă doriți să părăsiți sala sau faceți în liniște, în așa fel încât să putem continua dezbaterile aici. Vă rog, închideți ușa sau, mă rog, faceți liniște pe hol. Domnul Căele, vă rog. Concluzia la care am ajuns noi la prima întrebare este că nici temeiul juridic pe care se bazează propunerea și nici procedura aleasă pentru implicarea Parlamentului uh, nu par să fie corecte. Propunerea se bazează pe diferite articole din diferite decizii ale Consiliului, însă nu, se pa, nu pare să se bazeze pe vreun articol din tratat. Și asta ar putea fi considerat ca o situație în care ne-am aflat în prezența unei, unui temei juridic secundar, și anume un temei juridic care nu este prevăzut prin tratate și prin care, ci pe care instituțiile le stabilesc ele însele. Iar Curtea de Justiție a avut deja un aviz negativ pe uh, această temă, uh, temei juridic secundar. Curtea a considerat că o astfel de temei juridic secundar dă anumitor instituții o putere legislativă care depășește cea prevăzută în tratat și deci care subminează principiul echilibrului instituțional și o astfel de propunere, odată ce este adoptată, se va baza doar pe temei juridic secundar și atunci întotdeauna va exista un risc de anulare a actelor astfel în, uh, adoptate, spre exemplu de către Parlament. Și deci, procedura aleasă, dar și uh, uh comparativ cu implicarea Parlamentului, este incorrectă. E vorba de măsuri pentru implementarea unor decizii și această decizie a Consiliului, da, astfel propusă, dacă va fi implementată ca, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, asta înseamnă că vom avea un nou regim pentru actele uh, uh, de implementare. Și această decizie, această listă este modificată pentru a vedea dacă uh, se pot adăuga țări pe această listă și schimbările la această listă reprezintă fie acte de delegate, fie măsuri de implementare. Și E vorba de procedura legislativă obișnuită, de aceea aici avem doar două posibilități pentru a putea modifica o astfel de listă de țări terțe cu care Europol încheie acorduri. Fie o modificare a deciziei Europol și pentru a vedea exact care sunt modificările ce pot fi făcute prin acte delegate sau de implementare, sau schimbarea deciziei Europol uh, și o modificare care trebuie făcută de către Europol și anume că uh, se pot adăuga pe această listă încă patru entități. A doua întrebare se refera la poziția Parlamentului pe marginea acestei uh, propuneri și dacă această poziție va avea vreun impact în ceea ce privește vreun eventual proces, cauza în uh, fața Curții de Justiție exercitarea drepturilor Parlamentului de a uh, intenta o astfel de acțiune în justiție nu poate fi nu a putut fi uh, invocată în momentul în care un astfel de act a fost adoptat. În al doilea rând, regulile ce trebuie aplicate în momentul în care această decizie ar intra în vigoare înainte de negocierea diferitelor protocoale de acord. Trebuie să clarificăm încă de la bun început că la aceste întrebări 3 și 4 răspunsul va depinde foarte mult de textul noului regulament Europol când acesta va fi adoptat. Deci, în consecință, în momentul de față, nu putem avea decât un răspuns ipotetic la aceste întrebări, pentru că nu e posibil încă de pe acum să știm care va fi rezultatul negocierilor între diferiții colegiuitori. Și răspunsul nostru se bazează pe textul pe care l-am primit de la Europol în versiunea sa actuală. Deci, răspunsul la întrebarea numărul 3 este dacă Textul Europol intră în vigoare înainte de încheierea uh, acordurilor pe noul uh, acord de cooperare, atunci articolul 31 și 77 al propunerii de regulament rămân aceleași, atunci noul acord de cooperare va trebui să respecte și cerințele fixate în nou regulament Europol. Și deci vor trebui să fie încheiate în conformitate cu articolul 282 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene și vor trebui să prezinte toate clauzele de salvgardare în ceea ce privește uh, drepturile fundamentale în și drepturile individuale. Și cea de-a patra întrebare se referea la eventualele modificări în uh, regulamentul Europol în ceea ce privește cerințele de bază și care sunt condițiile necesare pentru a avea o astfel de cooperare cu țări terțe, pentru a stabili dacă aceste acorduri de cooperare deja în vigoare vor încălca, da sau nu, nou regulament european și dacă trebuie să fie, da sau nu, renegociate. Articolul 73, aliniatul 2 al uh, propunerii de regulament, uh, stabilește faptul că intrarea în vigoare a unui astfel de regulament european nu ar trebui să afecteze acordurile încheiate înainte de intrarea în vigoare a acestui uh, text. Și plecând de la prevederile corespondente, Europol poate tra uh, transfera date personale către țări terțe sau către o organizație internațională pe baza unor acorduri de cooperare încheiate între Europol și acea țară terță sau acea organizație internațională înainte de intrarea în vigoare a regulamentului Europol. În consecință, textul propunerii de regulament, așa în forma sa actuală, sugerează că acordurile de cooperare ce au fost încheiate uh, sub regimul precedent nu vor încălca propunerea de regulament și, deci, în consecință, nu vor necesita o renegociere. Iată foarte, foarte pe scurt concluziile la care serviciul juridic a ajuns. Acum, dacă aveți întrebări, noi suntem gata să rămânem la dispoziția noastră și să răspundem la ele. Mulțumesc, domnule Caiola, așa cum domnul Clas. Eh, Vă mulțumesc, eh, domnule președinte. Datorită acestei propuneri, Europol ar putea eventual să semneze acorduri cu țări eh, terțe, precum Emiratul Arab, Emiratele Arabe Unite, Georgia și alte trei state, e vorba despre o cooperare operațională, astfel încât uh, să se poate face schimb de date personale, date care vor fi furnizate acestor țări terțe. Încă de când a fost publicată această comisie, noi am considerat că existau mai multe probleme de natură juridică. Comisia a propus să se facă o modificare a regulamentului de funcționare a Europol, mai ales în ce privește procedura de semnare a acordurilor cu țări terțe. Și a, ca atare, regulamentul de funcționare a Europol a fost um, modificat în mod substanțial. Vreau să mulțumesc reprezentantului Serviciului Juridic pentru avizul său. Toate grupurile aici reprezentate erau de acord cu această solicitare pe care am făcut-o pe lângă Serviciul Juridic pentru a ști dacă temeiul juridic ales de către Comisie era acceptabil. Acum constatăm că această propunere de modificare a regulamentului de funcționare nu se poate baza pe uh, baza juridică din uh, fostul tratat, mai ales după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dacă noul regulament intră în vigoare înainte de uh, finalizarea negocierilor uh, în curs de desfășurare, negocieri de cooperare cu țări terțe, ne putem pune întrebări uh, care va fi valabilitatea juridică a acordurilor în cauză și ce se va întâmpla cu datele transferate. Practic, aceasta este chestiunea cea mai sensibilă. Eu sunt de acord cu avizul Serviciului Juridic al Parlamentului aș vrea să insist asupra anumitor lucruri. Eu nu spun că nu e nevoie să se semneze acordul cu aceste țări. Cred că există motive legitime pentru care Europolul dorește să semneze aceste acorduri, dar este nevoie de o, um, un nou regulament să, astfel încât să evităm orice fel de conflicte de natură juridică dacă Consiliul va adopta totuși această propunere de modificare a regulamentului de funcționare a Europol, nu vom avea de ales și vom fi obligați să cerem Europolului să pună capăt negocierilor cu aceste certețe sau să nu înceapă deloc negocierile acolo unde este cazul. Foarte bine, mulțumesc domnule Clas. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, mai întâi uh, um, Doamna Jimenez, care reprezintă pe domnul Diaz de Mera. De minute. Mulțumesc. Voi vorbi chiar și mai puțin de două minute în numele colegilor noștri și în, cole în numele colegului Diaz de Mera. Vreau mai întâi să mulțumesc domnului raportor, domnului Clas, pentru faptul că a respins propunerea de decizia Consiliului și a cerut o modificare a felului în care se realizează procedura de fixare a noului regulament al Europol. Evident, a fost o abordare prudentă, rezonabilă, uh, tocmai pentru a vedea felul în care se modifică lista aceasta de acorduri încheiate cu uh, țări terțe. De aceea doresc să mulțumesc domnului raportor pentru această atitudine. Mulțumesc, doamna Jimenez, pentru concizie. Domnul Weidnotter, în numele Socialiștilor și Democraților. Vă mulțumesc, am să fiu și eu cât se poate de succint. Sunt de acord cu poziția domnului raportor și eu cred că s-a spus ce era mai important în ce privește regulamentul Europol. Acolo totul ar trebui să funcționeze destul de repede și să avanseze destul de repede și sperăm că nu vor apare noi conflicte. Vreau să atrag atenția asupra faptului că în lista care ne-a fost pusă nouă la dispoziție figurează și Statele Unite. Și nu știu dacă <laughs> putem să spunem că siguranța transferului de date chiar este garantată. Mulțumesc, doamna Alfano nu este prezentă, doamna Grespec, doamna Alde, numele Alde, nu? Nici domnul Tavares în numele Vezilor nu este prezent. Nimeni altcineva. Doamna Vergea, numele Gui atunci. Ca și antevorbitorii mei, am să fiu rapidă. Rare ori sunt de acord cu domnul Kleis, însă suntem cu toții unanim, astfel încât să recomandăm o abordare prudentă Europolului. Lista țărilor este destul de eterogenă. În contextul actual știm că orice acord pentru transferul de date trebuie analizat cu toată prudența și în această listă există și țări care nu au același sistem judiciar precum al nostru, de unde și uh, îngrijorarea noastră, deci mulțumesc raportorului pentru concluzia dumnealui. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dorește comisia să reacționeze? Nu. Altcineva în numele președinției, al Consiliului? Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele președinției Consiliului vreau să vă mulțumesc pentru faptul că această discuție are loc și vreau să spun că deocamdată decizia Consiliului poartă doar asupra temeiului juridic și munca în ce privește noul regulament se află în curs de desfășurare și au loc multe discuții în acest moment pe această temă. Consiliul salută faptul că Parlamentul European înțelege nevoile operaționale ale Europolului și uh, ține cont și de toate aspectele uh, legate de o bună protecție a datelor. Noi nu credem că există vreun impediment juridic și uh, până la urmă se va găsi o soluție. Mulțumesc! Mulțumim! Este rar, chiar uh, ciudat că avem așa un nivel de consens. Domnule Kleis, mai doriți să spuneți ceva în încheiere? Da? Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru faptul că sunt de acord cu analiza mea și eu sunt uh, de acord uh, cu cele spuse de dumnealor și vreau să mulțumesc și secretariatului Parlamentului. Mulțumesc. Uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor, dacă doriți să depuneți amendamente, este 24 septembrie și uh, discutarea amendamentelor va fi cu ocazia întâlnirilor de pe 16-17 uh, octombrie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi supravegherea frontelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre uh, ale Uniunii Europene. Când te uiți la lungimea titlului, spune președinta, te întreb ce se ascunde în spatele său. Raportor domnul Coelio și dumnealui ne va prezenta raportul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Este un titlu lung, într-adevăr, și nu este un raport, este un document de lucru deocamdată. Vreau să vă spun două, trei lucruri. Mai întâi, ce știm deja? În ultimul deceniu, întreaga regiune a Mării Mediterane a fost afectată de mai multe evoluții pe plan politic, uh, geopolitic și economic s-a ajuns la un mare grad de instabilitate, o creștere a fluxurilor uh, uh, migratorii și s-a ajuns la un nivel uh, greu de suportat al uh, presiunii asupra granițelor externe. Un număr foarte mare de persoane provenind din această regiune încercau să scape de persecuții, de uh, uh regiunile aflate în război și încercau să treacă frontierele externe ale Uniunii Europene. E adevărat că fenomenul nu este larg răspândit, nu afectează toată Uniunea Europeană, însă ne afectează, de fapt, uh, uh, până la urmă, pe toți. Și atunci avem nevoie de un răspuns mai hotărât din partea Uniunii Europene, astfel încât țările care sunt uh, direct vizate uh, și um, afectate de Uh, sosirea acestui număr mare de imigranți la frontierele maritime să poată să facă față situației. Fac referire la decizia Consiliului, confirmată și de jurisprudență, astfel încât să fie incluse într-un instrument european toate prevederile dreptului european și internațional cu scopul de a armoniza practicile statelor membre în ce privește uh, um, tratamentul acestor imigranți și această muncă de coordonare a fost încredințată agenției Frontex. Acum există linii de orientare uh, care nu au caracter uh, obligatoriu în ce privește operațiunile de salvare în, în larg. Însă aceste uh, recomandări se vor transforma într-un instrument juridic cu caracter de lege, valabil în toate statele membre, astfel încât să existe reguli clare pentru felul în care trebuie uh, să se procedeze în, în timpul operațiunilor în larg, atunci când aceste operațiuni sunt coordonate de către Frontex. Astfel se va răspunde la acele critici adresate uh, operațiunilor Frontex, mai ales atunci când s-au pus semne de întrebare din cauza felului în care s-au desfășurat operațiunile de uh, depistare sau de salvare. Trebuie să existe mai multă certitudine juridică, mai ales pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale. În contextul supravegherii maritime, în contextul interceptării persoanelor sau a salvării acestora în larg. Și aici se include și respectarea de plină a principiului de non refulmă În documentul meu de lucru de astăzi am încercat să fac o evaluare a uh, um, stadiului de evoluție a aspectelor uh, legislative și juridice. Eu voi prezenta proiectul de raport înainte de sfârșitul lunii septembrie și vă rog să-mi trimiteți toate sugestiile dumneavoastră. Așa cum am mai spus în prima noastră întâlnire, o cooperare strânsă a tuturor actorilor implicați este indispensabilă dacă dorim să respectăm un calendar strâns și, în plus, dacă ne dorim să adoptăm înainte de sfârșitul mandatului nostru legislativ acest raport, trebuie să cooperăm din plin. Dacă nu reușim să adoptăm un text, atunci decizia Consiliului va rămâne valabilă, nu o mai putea modifica. De aceea trebuie să fim rapizi și trebuie să ajungem la un compromis cu Consiliul. Mulțumesc! Dacă cineva este capabil să găsească un compromis, atunci acela ă, sunteți dumneavoastră. Vreau să dau cuvântul Comisiei Europene și apoi reprezentantului președinției Consiliului. Domnul Nilsson de la Comisie are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu am mare lucru de adăugat. Din punctul nostru de vedere, documentul de lucru al raportorului este cât se poate de precis în ce privește uh, uh, contextul acestui dosar și a provocărilor. Nu, încă o dată, nu am mare lucru de adăugat. Noi facem tot ce ne stă în putință astfel încât să se progreseze rapid în ce privește acest dosar. Mulțumesc în numele președinției lituaniene. Domnul Zinchevicius are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor, stimați uh, deputați. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a um, um, putea să mă exprim în fața dumneavoastră ca să vă spun care sunt intențiile președinției lituaniene față de acest dosar. Una dintre principalele priorități ale președinției noastre este gestionarea eficientă și uh, uh protejarea frontierelor externe, îndeoseba frontierelor maritime, astfel încât Europa să fie mai credibilă, mai sigură și mai deschisă. Noi credem că, în cazul în speță, trebuie să menționăm faptul că Lituania a programat mai multe întâlniri ale grupului de lucru Frontex decât uh, cu ocazia altor președinții, tocmai ca să se facă cât mai multe progrese. În ce privește propunerea de regulament uh, pentru a stabili reguli uh, pentru operațiunile uh, de desfășurate în larg și coordonate de Frontex, noi considerăm că este o propunere de uh, primă importanță. Depunem eforturi astfel încât decizia Curții Europene de Justiție să fie pusă în aplicare cât mai repede cu putință. Și, de îndată ce grupul de lucru competent din uh, Consiliu uh, își va fi încheiat uh, analiza și sperăm să se întâmple repede pentru că deja discuțiile au început în luna mai se vor putea face progrese. Deja marțea trecută am avut un, o întâlnire a grupului de lucru Frontex care s-a ocupat în mod exclusiv de acest proiect de regulament. Primele reacții a majorității delegaților sunt pozitive, însă există și anumite chestiuni foarte sensibile pentru anumite state membre. De aceea, președinția are intenția să organizeze și mai multe discuții pe această temă, astfel încât să se ajungă la o poziție a Consiliului pe marginea acestui dosar. Articolele cele mai uh, problematice sunt cele cu numărul 9 și 10, care reglementează operațiunile de depistare și de salvare și cele de îmbarcare vor trebui mai multe discuții și în ce privește domeniul de acoperire, acoperire al propunerii și în ce privește uh, um, primirea. Vreau să mă adresez acum raportorului domnului, din partea Parlamentului European. Vreau să-i mulțumesc domnului Coelio și vreau să vă asigur de faptul că președinția lituaniană va ține cont de toate informațiile pe care ni le veți furniza. Stimați deputați, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Thank you. Um, then on behalf of... Mulțumim. Din partea socialiștilor și democraților acum. Domnul Weidenholzer. Da, mai întâi vreau să mulțumesc și eu raportorului. Consider că vom putea să lucrăm împreună și să elaborăm un raport bun. E important să ne asigurăm că respectăm regulamentele și mi se pare interesant cum a fost organizat documentul de lucru. Există câteva elemente importante, precum uh, cel referitor la non-refoulement, dar și altele. Important de subliniat este că ne aflăm acum, iată, într-un context în care avem o presiune de timp. Trebuie să ne asigurăm totuși că asigurăm oamenilor un statut adecvat, ceea ce nu se întâmplă în mod uh, necesar. Oamenii aceștia care vin trebuie verificați, trebuie să le vedem actele de identitate. Și apoi oamenii care vin înspre noi trebuie să știe care le sunt drepturile, trebuie să-i informăm. Și, în fine, în ce privește misiunile Frontex, e important să identificăm care sunt originile activităților vizate. să analizăm controlele ce pot fi implementate, de pildă pentru cei care vin dinspre Maroc cu barca. Este important pentru aceștia să știm exact cum funcționează serviciul de salvare. Din punctul meu de vedere, aș vrea să clarificăm aceste chestiuni, dar sunt convins că vom putea colabora foarte bine pentru a rezolva aceste probleme în ședințele cu raportori din umbră. Mulțumesc! Urmează doamna Wikström. Da, mulțumesc și eu salut acest document de lucru elaborat de domnul Coelho. Respect uh, salut faptul că dumneavoastră ați fost în măsură să vă încadrați într-un calendar de timp foarte limitat. A fost acea constrângere de timp. Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar aș vrea să exprim câteva îngrijorări aici. Ar trebui să spunem foarte clar că principiul de non refulmou se aplică tuturor, nu doar refugiaților, ci și solicitanților de azil și că acest principiu trebuie respectat întotdeauna. Protecția nu poate fi acordată în condiții adecvate, evident, la bordul navelor sau în situații riscante în care drepturile fundamentale riscă să fie încălcate. De asemenea, există o probabilitate mare ca principiul de non-refulmos să fie încălcat dacă permitem să se facă expulzări colective sau respingeri colective pe mare. Propunerea a fost deja foarte întârziată din diferite motive pe care le cunoaștem și eu una mă tem puțin de acele zvonuri pe care le-am auzit circulând, și anume că președinția, Consiliul nu sunt uh, suficient de ambițioși cu privire la acest dosar. Sper să mă înșel. Totuși, acesta e temerea mea. Încă o dată subliniez că e nevoie să împingem acest dosar uh, pe lista priorităților, să ne asigurăm că facem pași concreți. Nu depinde doar de Parlament, desigur, noi suntem gata să o facem. Raportorul uh, este de asemenea plin de elan. Acum e și rândul dumneavoastră să dați dovadă de același elan. Mulțumesc! Urmează doamna Grisbeck, care este raportor de aviz din partea TRAN. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, aș vrea să vă explic foarte pe scurt care este poziția Comisiei pentru Transporturi. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și eu, ca și colegii antevorbitori, Consider uh, că analiza și metodologia propuse de colegul nostru, Carlos Coelho, sunt uh, bune. Comisia de Transporturi uh, redactează un aviz în care, bineînțeles, spune că dimensiunea sa de acțiune este foarte limitată, uh, doar în ce privește operațiunile de căutare și salvare s-ar putea implica. Așa că pot să vă spun foarte pe scurt uh, cele două lucruri la care ține Comisia TRAN și care vor face obiectul unui vot pe 17 septembrie. În primul rând e vorba de instruirea gărzii de coastă și apoi de schimbul de informații. Cu privire la instruire sau formare, uh, noi, în avizul nostru, propunem ca acele clauze de protecție să fie în conformitate cu cele din protocolul de combatere a traficului ilicit cu migranți pe calea aerului și pe calea apei. E vorba de combaterea criminalității transfrontaliere, și anume securitatea, un tratament uman al persoanelor găsite la bord și bineînțeles, um, o securitate a mărfurilor, a încărcăturii și a navei. În ce privește formarea celor care asigură paza frontierelor noastre, aceasta trebuie să vie în completarea formării juridice, ea trebuie să fie o formare practică pentru a îi ajuta pe cei aflați în nevoie inclusiv uh, acordarea de îngrijire medicală de urgență. Noi trebuie să răspundem la nevoile umanitare ale persoanelor pe care le uh, identificăm în acțiunile noastre coordonate de supraveghere. Deci avem nevoie de echipe medicale. Încercăm să facem o standardizare uh, și uh, dacă e posibil, știu că poate mergem puțin cam prea departe, dar uh, ar fi nevoie să există personal medical la bordul navelor noastre. Bun, asta pe partea de asistență. În ce privește colaborarea, în avizul nostru am subliniat că, sigur, e nevoie de o sporire a gradului de colaborare și de schimb de informații. Acest lucru trebuie să aibă loc uh, în, între agențiile care asigură supravegherea maritimă și uh, trebuie să aibă loc uh, în mod frecvent și regulat. E o parte a politicii maritime integrate, adică trebuie să îmbunătățim interoperabilitatea sistemelor de supraveghere. Sistemele de control și de supraveghere trebuie puse în legătură unele cu altele atunci când vine vorba de orice ține de siguranța și supravegherea maritimă. Deci, avem instrumente care trebuie să fie folosite și pentru supravegherea și garantarea protecției persoanelor. Operațiunile care sunt făcute de autoritățile de supraveghere ar putea fi astfel facilitate, să reduce costurile prin urmare, noi considerăm că e nevoie de un schimb rapid de informații și rolul agenției în acest domeniu ar trebui să fie definit în regulament, în completarea dispozițiilor existente deja. Iată în câteva cuvinte ce am vrut să spun, sper că nu m-am lungit uh, prea mult, dar asta a fost uh, partea ce ține de transporturi, care sigur este uh, una mică, dar care poate să completeze textul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Keller! Mulțumesc foarte mult și eu țin să-i mulțumesc raportorul pentru acest proiect de text, dar și comisiei, deoarece această propunere mi se pare foarte ambițioasă, atât în formulare cât și în conținut. Pentru mine, cea mai mare Întrebarea este cum putem să transpunem aceste cuvinte frumoase și bune intenții în practică, astfel încât să garantăm efectiv drepturile omului pentru toți migranții. Ați dat exemplul cu barca pe Mediterană. Da, iată, o situație în care e greu să venim cu răspunsuri. De asemenea, și eu vreau să progresăm în ce privește acest dosar cât mai curând posibil. Mai există câteva idei pe care le-am putea adăuga la cele pe care le-am auzit deja. De pildă, cei care sunt um, responsabili, ofițerii sau funcționarii ar trebui să fie și ei prezenți la bordul navelor, astfel încât să supravegheze ce se întâmplă. Drepturile refugiaților și a celor care sunt uh, găsiți în situații periculoase trebuie să fie garantate, indiferent uh, de cine sunt acei oameni și care e situația. Formarea sigur este și ea foarte importantă. Dar, de asemenea, ar trebui să ne gândim la cum putem oferi informații oamenilor, cum putem le garanta drepturile celor care nu vorbesc neapărat aceeași limbă cu noi. Cum putem să le oferim acest serviciu? Și, bineînțeles, linia roșie peste care nu se poate trece, anume că salvarea vieții are prioritate. Deci, salvarea celor găsiți pe mare. Cred că textul este deja destul de bun, dar uh, el uh, poate fi completat. Deci cum putem să garantăm respectarea eficientă a drepturilor în orice situație? Nu există situații stereotip, situații ideale, ci întotdeauna ele diferă, așa că este cu atât mai dificil să garantăm respectarea drepturilor omului pe mare, cum ar trebui. Mulțumesc, domnule Acolino. Sim, grazie. Vă mulțumesc, doamna președinte. Nu este nicio îndoială asupra faptului că faptul că acest dosar care a fost încredințat domnului Coelho vine într-un moment de-a dreptul dramatic. Supravegherea frontierelor externe se dovedește a fi o misiune foarte dificilă, mai ales frontierele din Marea Mediterană și nu am nicio îndoială asupra faptului că documentul de lucru al domnului Coelho ține cont de uh, uh, nevoia absolută de a respecta drepturile persoanelor, dreptul de non, principiul de non-răfulema. Și să nu uităm faptul că peste câteva luni și Eurosur va intra în vigoare, deci va exista o mai bună circulație a informațiilor și să sperăm că astfel statele membre, cele mai afectate, vor putea cu adevărat să se ocupe mai bine de uh, găsirea și salvarea persoanelor uh, în larg. Știm că acum există un număr mare de refugiați sirieni și ei se concentrează toți în apele uh, vecine cu Libanul. În urmă cu o lună, 3500 de sirieni au ajuns pe coastele Siciliei și dacă ne gândim și la situația din uh, Liban și din Libia, mă scuzați, și din um, Egipt, la cei 35.000 de refugiați care au venit în ultimele luni, și nu numai în Italia, ci și în Grecia, și în Malta, și în Spania, s-ar putea adăuga și mai mulți. Și noi ne-am deplasat în Spania ca să constatăm cum uh, funcționează operațiunile coordonate de Frontex și dacă aceasta își îndeplinește mandatul care a fost încredințat în urmă cu câțiva ani. Să reamintim faptul că frontierele din sudul Europei uh, includ și zonele Sicilia și Lampedusa, zone bine cunoscute din cauza faptului că acolo vin veșnic imigranți. Și dacă ne aducem aminte și de uh, procesul de la Stockholm, aș vrea să insist asupra faptului că ar fi păcat ca acesta să eșueze. Acum avem poate uh, posibilitatea de a primi un ajutor datorită acestui instrument nou, excepțional, pentru că și situația din Marea Mediterană este una excepțională. Există multe uh, alte uh, cazuri în care uh, în Marea Mediterană s-au înregistrat crize și de multe ori locuitori din uh, um, zonele acestea, precum Sicilia, salvează refugiații eșuați în largul mării. Uneori o facă cu propriile lor mijloace. De exemplu, locuitorii unui sat din Sicilia au făcut un adevărat lanț uh, viu ca să poată să salveze uh, pe uh, cei eșuați într-o mică embarcațiune. Deci, cred că acest instrument va fi foarte util. Acum dau cuvântul doamnei Vergia. Da, mă tem că de data aceasta nu voi fi chiar uh, de aceeași părere cu colegii. Mie mi se pare păcat că întotdeauna vorbim despre această problemă a migrației în Uniunea Europeană într-un mod destul de subiectiv, pentru că nu avem în vedere imaginea de ansamblu a situației migratorii. Uh, eu uh, sunt uh, în măsură să știu foarte bine care e situația, deoarece țara mea, care primea cel mai mare număr de imigranți, astăzi este sub media OCDE. Întrebarea este, de ce crește presiunea pe țările din Sud? Această presiune e una reală, să nu neglijăm asta. Ei bine, răspunsul ar fi că au avut loc uh, noi fenomene. Legislația europeană, directiva și legislațiile naționale au devenit tot mai restrictive în ce privește reglementarea situației migranților dacă nu privim situația din punct de vedere local, ne vom concentra pe bucățele, pe porțiuni care nu sunt conforme cu realitatea de astăzi. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este că nu ar trebui să analizăm situația imigrației așa cum o facem acum, deși uh, înțeleg problemele cu care se confruntă o țară sau alta în special. Deci nu ar trebui să vedem aceste evenimente punctual. Atitudinea Uniunii Europene a fost complet diferită în momentul Iugoslavia și în momentul primăverii arabe și diferită în momentul în care am văzut că vin oameni din Siria. Eu mă felicit și mă bucur că ieri Suedia a reglementat situația peste 8.000 de refugiați din toți uh, cei care au venit. 8.000 de refugiați siriani. Trebuie să ai curaj pentru a face acest lucru. Și aș vrea ca și celelalte state din Uniunea Europeană să dea exemplu, să se constituie într-un exemplu și nu să ne plictisească cu discursuri așa cum face Franța, de pildă. Și un ultim lucru, salvarea pe mare. Nici nu știu cum să mă exprim, dar uh, mi se pare că este um, înspăimântător că trebuie să venim noi, Parlamentul European, și să facem presiuni pentru a rezolva problema. Închei curând, doamna președinte. Noi suntem cei care trebuie să obligăm statele membre să își respecte angajamentele internaționale avem nevoie de legislație europeană ca să obligăm statele membre să își respecte obligațiile asumate la nivel internațional? Poate că președinții noștri, atunci când uh, sunt chemați să ridice Premiul Nobel pentru Pace, ar uh, trebui să reflecteze mai mult la problemele acestea și să aibă o atitudine mai, uh, mai corectă, mai echitabilă, să respecte dreptul la viață al unor oameni defavorizați. Mulțumesc. În concluzie, raportorul, domnul Coelio. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor lor, tuturor celor care au intervenit. Am să țin, bineînțeles, seamă de toate sugestiile. Și, uh, repet, sper ca până la finele acestei luni să finalizez proiectul de raport după care voi începe dialogul informal cu Consiliul ca să văd dacă putem obține sau nu un compromis. Sunt de acord cu Cecilie Wikström, care a spus că nu e prea convinsă că ar fi Consiliul dispus, în aceeași măsură în care suntem noi dispuși, să găsim o soluție. Dar eu sper ca și ei să fie motivați și dacă e loc de compromis, voi uh, vorbi cu toți raportorii din umbră pentru a vedea care ar trebui să fie liniile roșii pentru Parlament. În rest, uh, vom uh, continua, așa după cum se știe, cu o primă lectură și dacă nu reușim să ne înțelegem cu Consiliul, nu vom putea să adoptăm textul legislativ în timpul mandatului nostru. Eu sper însă să putem ajunge la un acord cu Consiliul și să înlocuim uh, decizia care e acum în vigoare. Să vedem. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc domnule Coelio. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, însă înainte de asta vă propun să suspendăm puțin ședința câteva minute. Uh, raportoarea este pe drum, ar fi trebuit să începem la 12. Deci vă propun să suspendăm ședința timp de 6-7 minute și să o reluăm la ora 12. Dragi colegi, haideți să reluăm sesiunea noastră. Okay, colleagues, we continue with point 11 on dragi colegi, haideți să continuăm cu punctul 11 de pe agenda noastră. Este vorba despre acele țări care trebuie să aibă obligația de viză atunci când lor intră pe teritoriul Uniunii Europene și țări care nu au această obligație. O să dau mai întâi cuvântul raportorului ca să ne prezinte situația. Maria Gabriel. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, președinției lituaniene și președinției irlandeze pentru dialogul constructiv pe care îl avem pe marginea acestui dosar încă de la început. Am putut să avansăm în deplină cunoștință de cauză. Mulțumesc de asemenea colegilor care au înaintat amendamente. Punctul de plecare a fost prima discuție pe care am avut uh, pe care am avut-o în Comisia Libe, însă astăzi mă voi concentra asupra amendamentelor. Vă amintesc doar că de la început Comisia Europeană ne-a propus să eliminăm um, obligația de vize pentru 16 state din uh, zona Caraibe-Pacific și pentru sortisanții britanici. Acestea figurează în proiectul de de raport și, de asemenea, mai avem uh, din partea Comisiei Europene o propunere pentru lista negativă. Este vorba despre Sudanul de Sud. Cetățenii acestei țări vor avea nevoie de viză. Acum, m-aș concentra pe amendamente. S-au înaintat opt amendamente și toate se referă la includerea Emiratelor Arabe Unite pe lista pozitivă. Când am avut uh, primul schimb de vederi în Comisia Libe, președinția irlandeză a fost cea care a ridicat această chestiune. Emiratele Arabe Unite negociază cu statele membre încă din luna ianuarie. A avut loc un dialog și cu Parlamentul European, cu raportoarea, iar din luna mai am avut uh, un dialog regulat prin care am putut să obținem informații mai precise și mai detaliate. Astfel, am putut să vedem că reprezentanții și guvernul Emiratelor Arabe Unite și-au exprimat de mai multe ori dorința de a-și aprofunda și extinde relația cu Uniunea Europeană. Astea fiind zise, cred că e momentul să amintim că Parlamentul și Consiliul sunt colegiuitori și că trebuie să negociem împreună modificarea regulamentului cu privire la liberalizarea vizelor. Acum o să iau uh, amendamentele ce se referă la Emiratele Arabe Unite. Am spus, sunt opt, patru sunt de ordin tehnic, uh, e vorba despre transferul de pe lista negativă pe lista pozitivă. 63 dintre colegii noștri deputați au propus să se elimine obligația vizelor pentru resortisanții din Emiratele Arabe Unite și au depus amendamente similare. În schimb, după ce m-am întâlnit cu excelența sa, domnul ambasador al Matrui, am obținut niște informații pe care aș vrea să le împărtășesc colegilor din Comisia Libe. Conform documentelor de la ambasadă, nu există risc de imigrație clandestină, pentru că Cam un milion dintre cetățenii Emiratelor Arabe Unite ar fi vizați de această liberalizare. Ei efectuează la noi călătorii în scopuri de afaceri, în scopuri private sau în scop educațional. Și în principal sunt cerute vize Schengen. În ce privește comerție și investiții, uh, Există un schimb de 50 de miliarde de euro între Emiratele Arabe Unite și Uniunea Europeană. Există foarte mulți resortisanți ai Uniunii Europene care locuiesc în Emirate. În 2011 uh, s-au um, găsit uh, peste un milion și ceva de cetățeni europeni care au fost acolo în vizită. În plus, uh, pe lângă aceste informații, mai trebuie făcute două lămuriri. Coerența regională sigur că rămâne un element cheie. Iar uh, Emiratele aduc argumentul uh, Israelului, care beneficiază de o excepție, și apoi avem principiul reciprocității pe care l-aș uh, analiza mai în detaliu. Ambasadorul Emiratelor mi-a confirmat personal că Emiratele sunt gata să garanteze reciprocitatea dacă Parlamentul se pronunță în favoarea includerii Emiratelor pe lista pozitivă. Și e vorba de reciprocitate totală. La ora actuală, Emiratele au două proceduri de viză pentru cetățenii europeni. Mai întâi, o procedură simplificată și gratuită, deci nu se percepe taxă pentru uh, 30 de state, printre care și uh, Europa celor 15, UE 15. Mai există și țări care sunt în afara Uniunii Europene, dar în zona Schengen, care beneficiază de această procedură. Norvegia, Elveția, Islanda și Liechtenstein. În plus, mai sunt țări în afara Uniunii Europene, inclusiv Monaco, Vatican, Andorra, San Marino, care beneficiază și mai există țări în afara continentului european, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Singapore, Malaezia, Corea de Sud, Hong Kong și SUA. În schimb, toate celelalte, și vă atrag atenția uh, asupra noilor state din Uniunea Europeană, acestea trebuie să facă față unei proceduri mai complexe care nu e gratuită. Așadar, Aici avem uh, problema reciprocității. Deci nu e o lipsă a principiului reciprocității, ci o lipsă a egalității de tratament. Există două categorii de cetățeni europeni, iată, în funcție de procedură și în funcție de taxa care trebuie plătită. Ori noi, ca Uniune Europeană, nu facem nicio diferențiere între cetățenii ce vin din Emiratele Arabe Unite. Așadar, mi se pare necesar să ne asigurăm ca înainte să finalizăm acest dosar că această problemă va fi și ea soluționată. Deci, în acest moment, dragi colegi, am mai degrabă elemente pozitive, semnale pozitive din partea Emiratelor Arabe Unite, în vederea unei proceduri unice, simple și gratuite pentru toți cetățenii europeni. Deci, cred că trebuie să ascultăm acest mesaj care ne este transmis, dar să monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă. Așadar, astăzi aș vrea să știu care e poziția colegilor și poziția celorlalte grupuri politice. Astfel vom putea să conturăm o poziție a Parlamentului în deplină cunoștință de cauză, așa cum se și impune pentru un subiect atât de grav și de sensibil și care reprezintă o un lucru foarte important pentru toți actorii implicați. Vă mulțumesc de pe acum pentru observații și vă ascult. Thank you, Mrs. Gabriel. Mrs. Mulțumesc foarte mult și doamna Faione este primul orator înscris pe listă. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Gabriel, colega noastră, pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o și aș dori să transmit aceste mulțumiri și tuturor celorlalți raportori din umbră. Aș vrea să pun accentul pe amendamentele despre care am discutat, în cea, mai ales în ceea ce privește Emiratele Arabe Unite, referitor la libertatea de circulație și scutirea de vize pentru eliminarea vizelor pentru țări terțe. Aici e vorba și de cooperare politică. Deci, trebuie să spun că la început am avut câteva date eronate și n-am știut dacă era bine să așteptăm atât de mult, fără să știm ce se va întâmpla cu Emiratele Arabe Unite, dacă acestea se vor alătura acestui proces sau nu și dacă nu cumva întregul proces va fi răsturnat Uh, cu totul, însă statele membre ale Uniunii Europene care în momentul de față sprijină includerea Emiratelor Arabe Unite pe această listă pozitivă, acum un an de zile, erau oarecum așa, adormite. Uh, nu avea un răspuns în momentul în care li s-a adresat această întrebare dacă Emiratele trebuia să fie pe listă sau nu. Doar trei state la momentul respectiv ne-au dat un răspuns pozitiv la această întrebare dacă Emiratele trebuie să fie puse pe lista pozitivă. Eu nu cred că are vreo logică să mai pierdem vremea cu acest proces. Știm că și Comisia Europeană este gata să dea undă verde pentru adăugirea pe lista Emiratelor dacă Parlamentul și Consiliul sunt și ele de acord. Mai mulți colegi din diferite grupuri politice erau, aveau un aviz pozitiv în acest sens. Deci, acum putem spune că, în general, Emiratele Arabe Unite îndeplinesc cam toate criteriile. Cred că suntem de acord cu asta. Evident, există graduri diferite de îndeplinire a acestor criterii. Deci, întrebarea este să vedem dacă este în propriul nostru interes să includem acest uh, stat pe această listă. Uh, sunt foarte mulți turiști care vin din această țară. Țara aceasta este un partener important și turiștii care vin de acolo nu reprezintă o amenințare pentru statele membre. Nu sunt niciun fel de imigranți ilegali. Deci trebuie să ținem seama de asemenea și de aspectele politice. Fi singura țară arabă inclusă pe lista acelor țări care nu au nevoie de viză, exonerați de viză. Singura îngrijorare pe care o am reprezintă drepturile omului și nu cred că sunt singura care s-a gândit la acest aspect. Dacă e să comparăm Emiratele Arabe Unite cu alte țări situația este mai bună decât în alte părți. Am avut anumite contacte cu reprezentanți oficiali care ne-au spus care au fost eforturile pe care le-au făcut. Doamna Cathy Ashton a chiar și a avut onoarea să lanseze, să deschidă la dialogul referitor la drepturile omului și a obținut toate asigurările necesare din partea reprezentanților Emiratelor că acest dialog va fi unul susținut și fructuos. Colega noastră, doamna Gabriel, s-a referit la principiul reciprocității, reciprocitatea va fi organizată în două direcții, din partea noastră și din partea Emiratelor Arabe Unite. Deci, noi la grupul nostru vom mai discuta acest, acest aspect și vom vedea care vor fi amendamentele ce trebuie să fie susținute. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Grisbeck. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, aș dori să vă rog să mă lăsați, au cuvântul în numele lui, lui Michel care e raportor din umbră pentru ALDE și care e în misiune în Ruanda și care vrea să participe totuși la această dezbatere, am să vă citesc declarația sa. Colegii, ceilalți raportori din umbră știu care este poziția sa, însă am să o citesc rapid. M-a rugat să vă comunic observațiile dumneavoastră sale pe marginea propunerii. În ceea ce privește uh, Uh, observațiile comisiei. Nu sunt observații aici de formulat, nu sunt uh, obiecții. Acestea au fost discutate la Comisia Libe și au fost susținute uh, atât de domnul Michel cât și de ALDE în general. De la ultima discuție în comisie, anumite amendamente care vizau includerea pe lista pozitivă a Emiratelor Arabe Unite au fost propuse și deci pot să mă alătur argumentelor ce au fost uh, explicate și anume că această țară nu reprezintă niciun fel de risc în ceea ce privește imigrația clandestină sau vreun risc pentru ordine publică și securitate. În al doilea rând, avem relații de durată îndelungată cu mai multe state membre ale Uniunii Europene și care pot fi extinse astfel. Și, în al treilea rând, Emiratele Arabe Unite au pașapoarte biometrice pentru cetățenii lor și vor oferi o reciprocitate totală pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Și, în final, în ceea ce privește solicitarea Emiratelor Arabe Unite, eu înțeleg foarte bine că um, exonerarea de vize va permite o îmbunătățire a relațiilor comerciale și a schimburilor de studenți. Iată, Acestea sunt observațiile foarte pe scurt, nu am talentul său pentru a le prezenta, însă domnul Michel a adăugat că grupul ALDE încă nu a definitivat poziția sa și așteptam deci comentariile și observațiile și eventuale întrebările ce puteau să apară pe durata acestei ședințe. Doamna președinte, mulțumesc doamna Grisbeck. Și ultima solicitare de intervenție din partea domnei, domnului Sedoi Albert. Mulțumesc, doamna președinte, pentru a putea accepta Emiratele pe această listă de țări exonerate de vize. Aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă și Doamna raportor a explicat deja care ar fi eventuale beneficii posibile pe care le-am avea din includerea acestei țări pe această listă și felul, tipul de cetățeni, de turiști care vin din uh, Emiratele Arabe Unite, care vin în Uniunea Europeană în domeniul educației pentru a se forma. Deci noi am putea să avem astfel o influență suplimentară pe viitor în această țară și, de asemenea, să nu uităm nici legăturile comerciale care vor avea o pregnanță suplimentară între Emirate și Uniunea Europeană per ansamblu și nu doar anumite state membre. Deci, să nu uităm, aceasta ar putea fi și prima țară arabă care ar, ar, ar putea fi exonerată de viză și asta ne-ar permite să întărim influența Uniunii Europene în lumea arabă. și ar putea să ne confere o poziție geostrategică deosebită, să avem o greutate suplimentară pentru a avea o influență spărită în această regiune. Apoi, uh, noi am avut contacte cu uh, ambasada uh, Emiratelor în Barcelona și ne-am asigurat de faptul că se va accepta o reciprocitate deplină și cred că aceasta este calea de urmat tocmai pentru a rezolva această problemă a dublei reprezentări sau a dublului regim în Uniunea Europeană, un lucru pe care nu îl putem accepta. Și având această abordare, atunci vom putea rezolva uh, și această problemă. Și din aceste motive susțin amendamentele așa cum au fost ele introduse de către colegul nostru și multe dintre ele de altfel le-am și cosemnat pentru că ele merg în direcția potrivită și în direcția propunerii comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum am să invit comisia și președinția să facă anumite comentarii și la final am să rog uh, doamna raportor să intervină. Nu uitați că trebuie să încheiem ședința noastră la 12.30. Din partea comisiei, domnul Palman. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Bună dimineața tuturor. Dați-mi voie, înainte de toate, să mulțumesc și eu la rândul meu doamnei raportor pentru munca depusă și pentru raportul său deosebit de pozitiv. Evident, salutăm acest aviz pozitiv din partea doamnei raportor și așa cum a spus și doamna Fayon, propunerea pentru a include Emiratele Arabe Unite pe această listă pozitivă este susținută de către Comisie și să sperăm că și Consiliul va fi de acord cu această adăugire. În ceea ce privește Emiratele, ne aflăm pe aceeași lungime de undă. Poate aș putea totuși să mă refer pe scurt pe un aspect, la un aspect și anume reciprocitatea. Doamna raportor a, a menționat o procedură obișnuită ă, simplă, simplificată. Nu știu exact cum anume va fi această procedură, în orice caz, această exonerare de vize va intra în vigoare în momentul în care se încheie acordul cu, între Uniunea Europeană și uh, Emirate. Dacă acest acord este semnat, atunci vom avea o deplină reciprocitate garantată prin acord și atunci vor fi lăsate deoparte orice fel de alte proceduri. Acestea vor dispărea. Atunci, va, nu va mai fi nicio problemă, toată lumea va putea călători fără niciun fel de viză și nu va mai fi supusă niciunei fel de proceduri. Deci, asta e un element important și Emiratele Arabe Unite sunt conștiente de acest aspect. Vreau doar să amintesc acest lucru și să reasigur membrii Parlamentului European de faptul că acest aspect a reciprocității este luat în considerare în mod foarte serios de către Comisie și va fi luat în considerare și pentru următoarele acorduri bilaterale ce vor putea fi încheiate între Uniunea Europeană și Emirate. Cred că acestea au fost observațiile mele, uh, cel puțin deocamdată, și aștept cu nerăbdare votul pe marginea acestui raport, după care ne vom continua munca. Mulțumesc din partea președinției, doamna Iachimavicius, domnul Iachimavicius. Mulțumesc, doamna președinte, și din numele președinției aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport, doamna Gabriel, și aș dori să subliniez faptul că e un, dosie, un dosar foarte important pe, la nivel de Consiliu. Toate amendamentele sunt foarte importante și există un număr destul de mare, aproape majoritate la Consiliu pentru a susține acest punct de vedere și anume includerea Emiratelor pe lista pozitivă. Deci așteptăm cu nerăbdare versiunea finală a raportului dumneavoastră și sperăm să putem ajunge la un rezultat și un acord. Mulțumesc! Thank you. Then we come back to the rapporteur, Mrs. Gabriel. Și acum ne întoarcem la doamna raportor. Doamna Gabriel, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva cuvinte pentru a mulțumi tuturor colegilor care eh, au eh, reacționat și care și-au exprimat punctul de vedere și aș dori să mulțumesc și comisiei uh, pentru reacția sa și pentru uh, clarificarea sa în ceea ce privește intrarea în vigoare după semnarea acordului bilateral între Uniunea Europeană și a Emiratelor Arabe Unite. Și aș dori de asemenea să mulțumesc și președinției Uh, încă de pe acum pentru faptul că ne va ține la curent despre modul în care evoluează lucrurile la Consiliu. În ceea ce ne privește, ca și reprezentanții ai Parlamentului European, am înțeles cu toții faptul că trebuie să avansăm pe acest dosar în deplină cunoștință de cauză, cu informații uh, precise, detaliate la dispoziție. Deci e un mesaj foarte încurajator pe care îl putem transmite către Emirate și către ambasadele acestei uh, țări Uh, doar astfel vom putea avansa pe marginea acestui dosar, fără să uităm că principiul de reciprocitate totală este unul deosebit de important și asta ne va permite să aprofundăm relațiile între Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite. Deci, Asta vom încerca să facem prin acest vot. Sper să ajungem la o poziție care să ne permită să ne explic, exprimăm cunoscând foarte bine situația și transmițând astfel și un semnal politic important, un semnal uh, economic important față de cetățeni. Doamna președinte, mulțumesc. Votul va avea loc la o dată ce va fi stabilită uh, ulterior. Și iată că astfel încheiem ședința noastră din această dimineață. Aș dori să vă rog pe toți să vă întoarceți la ora 3 în această după-amiază pentru audierea pe care o vom avea în această după-amiază în ceea ce vrește uh, NSA și uh, și vă urez poftă bună!